Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome. I have to send apologies. Bună ziua, domnilor și domnilor. Bine ați venit. Domnul Elmar Brock și diferiții vicepreședinți care nu au putut să fie prezenți pentru a prezida reuniunea de astăzi își uh, cer scuze, deci eu voi prezida această reuniune în ceea ce privește proiectul de ordine de zi. Există comentarii în legătură cu forma acesteia? Văd că nu. Adoptarea proceselor verbale a reuniunilor din 6, 8 ă, septembrie, 6 octombrie și 10 și 12 10 și 11 octombrie. Cred că sunt aprobate, dacă nu sunt obiecții sau comentarii. Foarte bine, putem trece acum la principalul eveniment din această după masă, audierea publică privind ă, politica externă a Uniunii Europene în regiunea Sahel. Bun venit tuturor la reuniunea la această audiere pe acest subiect uh, foarte oportun în acest moment. Vom discuta ce face sau ce ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a face față numeroaselor provocări din această regiune vulnerabilă, provocări care au un impact și asupra Uniunii Europene. Nu știu dacă toată lumea știe că eu am fost ultimul raportor al Parlamentului European din partea Comisiei AFET pe acest subiect în octombrie 2000. 15 și mă interesează să văd dacă situația s-a schimbat uh, de atunci până acum. Combinația între, uh, combinația între instabilitate, porozitatea frontierelor, sărăcie, transformă regiunea Sahel într-o preocupare majoră uh, pentru Uniunea Europeană. A apărut un teren fertil pentru um, diferitele grupări armate, traficul de uh, substanțe stupefiante de ființe umane uh, pe coridorul între estul și vestul uh, Africii care traversează regiunea Sahel, prăbușirea structurilor statale din Mali în anul 2012 ne a demonstrat cât de urgent este să îmbunătățim rezistența societăților din regiunea Sahel. Ultimele atacuri teroriste din uh, Mali din nordul tulburat până în uh, regiunea centrală și din sud ilustrează fragilitatea din această regiune. Ne îngrijorează de asemenea situația din Libia, din jurul orașului Sirte. Ne, mă îngrijorează pe mine personal și uh, asaltul asupra orașului Raqqa din uh, Siria, ceea ce înseamnă foarte probabil că jihadiștii se vor reorienta înspre alte regiuni și regiunea Sahel este una din potențialele ținte ale acestor grupări jihadiste. Uniunea Europeană, în mod oficial, în anul 2011 și-a definit strategia pentru această regiune, recunoscând legătura care există între dimensiunea de dezvoltare și uh, abordarea, o abordare cu, uh, cuprinzătoare. Această strategie a fost extinsă și a inclus și alte cinci state din această regiune, și-a, Uniunea Europeană și-a intensificat cooperarea cu Forumul G5, o organizație regională din zona respectivă. Alături de noi este ambasadorul Angel uh, Sada, reprezentantul Uniunii Europene în regiunea uh, Sahel. De asemenea, Paul Melly, Associate Fellow la Chatham House, programul pentru Africa, sper, cred că în Londra, circunscripția mea electorală, Dumnealui dispune de expertiză cuprinzătoare vis-a-vis de această uh, regiune, privind uh, evoluțiile politice, stabilitatea acestei uh, regiuni și așteptăm cu nerăbdare și părerile colegilor privind provocările majore și necesitățile de a oferi sprijin în, sprijin în Nigeria, de exemplu, dar acum aș dori să-l uh, prezint și pe colegul nostru Bogdan Venta, vicepreședinte al Comisiei pentru Dezvoltare, care are cuvântul acum, înlocuind-o pe Linda McEwan, care nici ea nu poate fi prezentă astăzi alături de noi. Thank, thank you, Chair. Uh, I would like... Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei pentru Dezvoltare și în numele președintei acesteia, Linda McEwan, permiteți-mi să spun și eu câteva cuvinte. Aș dori să spun și eu uh, bun, bun venit, excelenței sale, ambasadorul Sada și domnului Paul Meli, de invitații noștri. După cum s-a spus deja, stabilitatea și dezvoltarea regiunii Sahel este în interesul nostru al Uniunii Europene. Nu cred că este nevoie să vă aduc aminte cât de îngrijorați suntem vis-a-vis -vis de radicalizare, de amenințarea uh, teroristă, de insurgență armată care amenință state cum este Libia, Mali sau Nigeria. Acestea sunt amenințări uh, serioase uh, în fața cărora trebuie să trecem la măsuri concertate cu toate și în același timp trebuie să facem față provocărilor pe termen lung care sunt legate de, de instabilitatea actuală. Dezvoltarea economică și socială consolidează stabilitatea socială, ceea ce contribuie la dezvoltarea economică. Statele din regiunea Sahel se numără printre cele mai sărace și mai vulnerabile de pe planetă. Regiunea Sahel în regiunea Sahel există 40 de milioane de Uh, oameni uh, care sunt în riscul de a suferi de foame. În anul 2009 uh, și 2010 s-au manifestat patru crize nutriționale în regiunea Sahel. Există o gamă, o întreagă serie de provocări. În primul rând, populația acestei regiuni este expusă în mod puternic schimbărilor climatice și consecințelor acestora. Printre, printre acestea, fenomene meteorologice um, greu de prevăzut și ținând seama că majoritatea populației din regiunea Sahel trăiește de pe urma agriculturii, aceste fenomene atmosferice au un impact grav asupra uh, alimentelor pe care le pot uh, obține. Creșterea demografică se află în, jur, în jurul procentului de 30%. De la Eritrea în, ve- în vest până la uh, Sudan în vest, se, vor, uh, se va manifesta o, o creștere demografică imensă și resursele solului sunt reduse și există un acces inegal la acestea. 75% din populație sunt, este mai tânără decât 35 de ani. Și tinerii sunt afectați în mod special de șomaj, de lipsa educației, de uh, sărăcie și de excluziune socială. Mulți sunt uh, frustrați datorită lipsei de oportunități. Și există pericolul ca acest vid să fie umplut de grupurile radicale. Mulți dintre acești tineri uh, decid să migreze pentru a-și uh, croi un rost în viața altundeva, mulți dintre ei înspre alte state africane, unii ajung și în Europa conflictele, insecuritatea politică din, Malin, din Mali, din uh, Libia, din Nigeria agravează această situație și sunt sigur că vom afla mai multe despre rolul Uniunii Europene în această regiune, însă aș dori să vă aduc aminte despre câteva cifre. Uniunea Europeană este cel mai important uh, donator de asistență umanitară în regiunea respectivă. Până acum 200 de milioane de euro au sprijinit 1,1 milioane de uh, oameni care se confruntă cu insecuritatea alimentară, ceea ce reprezintă un sfert din aceste necesități. Tre- mai mult de 34% din copiii care suferă de malnutriție se află în această regiune. Uniunea Europeană sprijină uh, inițiativa globală de consolidare a rezilienței alimentare din regiunea respectivă. Fondurile fiduciare ale Uniunii Europene pentru Africa sunt create pentru a răspunde instabilității și um, cauzelor uh, fenomenului uh, imigrației prin promovarea securității și dezvoltării. În plus, am convenit uh, programe orientate pe termen lung în cadrul Fondului European pentru Dezvoltare. Ar trebui să continuăm acest efort, recunoscând în același timp că sunt, uh, nu sunt uh, suficiente. Există o sumedenie de strategii pentru regiunea Sahel, poate chiar prea multe. Ceea ce lipsește este o sinergie între toate aceste strategii, astfel încât acestea să funcționeze mult mai coerent cu participarea tuturor părților interesate, internaționale, naționale și locale. Aș dori să menționez faptul că strategia Uniunii Europeană pentru regiunea Sahel trebuie să fie mai bine coordonată cu partenerii africani, de exemplu ECOVAS și Uniunea Africană. Și să ținem cont și de ce se întâmplă în Africa de Nord. Din acest punct de vedere, cred că merită să menționăm faptul că anul următor, anul, 2000, anul 2017, este anul în care vom adopta probabil un nou consens european privind uh, dezvoltarea, o nouă strategie dedicată continentului african. Vom discuta cum putem să consolidăm uh, cooperarea cu țările ACP după 2020. Comisia noastră planifică două delegații în februarie 2017, în primul rând în Senegal, pentru a înțelege mai bine dinamica migratorie și cooperarea privind gestionarea fluxurilor migratorii. A doua delegație, tot în februarie, va merge în Ciad pentru a vedea leg- legăturile complexe care există între sărăcie, fragilitatea statală, problemele de mediu, lipsa de securitate și uh, extremismul politic și sper că aceste două vizite ne vor uh, ajuta să înțelegem mai bine situația din această zonă și acum dau din nou cuvântul uh, președintelui. Vă mulțumesc, domnule Venta, pentru aceste comentarii introductive dintr-o perspectivă de dezvoltare și acum uh, dau cuvântul excelenței sale, ambasadorul Angel Losada, pentru, a ne, pentru intervenția sa. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Venta. Mă bucur foarte mult să fiu aici. Este a doua oară când vin uh, la o astfel de întâlnire a sede și o să, o să continui limba franceză pentru că este limba istorică a regiunii Sahel. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Mă bucur foarte mult că sunt aici cu dumneavoastră astăzi pentru a vorbi despre politica uh, externă uh, pentru Sahel E vorba de 12 țări care, de fapt, se găsesc la mai puțin de 3 ore cu avionul de țările noastre europene. Asta înseamnă că securitatea acestor țări este cu siguranță securitatea noastră proprie. Și asta ar trebui să fie o bază de plecare în reflexia noastră. Este vorba de frontiera frontierei noastre. Unii spun chiar că este frontiera avansată a Europei. Și având în vedere criza din Libia, de, înțelegeți că având în vedere vidul de putere de acolo, practic frontiera s-a repoziționat uh, în Sahel, în aceste 12 țări și aceste granițe trebuie să fie neapărat protejate. Deci vorbim aici despre propria noastră securitate. Dar când vorbim despre Sahel, ce înseamnă asta? O să încerc să structurez prezentarea mea pe trei părți. În primul rând, definiția acestei regiuni. E important pentru că nu este vorba numai de un subiect de dizertație. În funcție de cum vedem Sahelul, s-ar putea să ne orientăm către poziția unei țări sau alteia. Și apoi aș dori să vedem care este strategia și planul de acțiune regionale pe care le-am desfășurat. Și al treilea aspect pe care le voi aborda este mai bine zis o întrebare. Cum va arăta viitorul acestei strategii? Cum va funcționa aceasta? Bazându-ne pe două aspecte absolut esențiale, pe de o parte procesul de pace în Mali și pe de altă parte regionalizarea cu G5 și tot ceea ce își propune și Europa în acest sens. Iată principalele axe pe care voi merge în prezentarea mea de astăzi. Așadar, ce înseamnă Sahel Sahelul. Este foarte clar că criza saheliană este una cu valențe regionale. Asta este foarte clar. Deci trebuie să definim această regiune. La ce ne referim? Eu aș distinge aici trei posibilități de definire a acestei regiuni Sahel. O abordare geografică, apoi una instituțională și, în sfârșit, o abordare geostrategică. Din punct de vedere geografic, situația este simplă. Este vorba de o fâșie de aproximativ 7500 de kilometri. Sahel înseamnă liziere sau margine, o bandă de pământ care merge de la Atlantic la Marea Roșie cu o lățime de vreo 1000 de kilometri și care trece prin 12 țări cu aceleași caracteristici, atât din punct de vedere al securității, cât și din punct de vedere al situației umanitare al guvernanței, al problemelor climatice, de asemenea, și, de asemenea, foarte asemănătoare din punct de vedere al migrației și securității. Acesta este conceptul geografic. Al doilea ar fi, poate mai interesant pentru noi, cel instituțional. De ce îl numesc așa? E vorba de acele cinci țări din G5 care se află mai mult sau mai puțin în jurul râului Niger, care a dat naștere unor uh, civilizații foarte străvechi, Gao, Gene, Timbuktu. E vorba de o serie întreagă de țări care se găsesc în jurul acestei, acestui râu, dar sunt în alianță cu Ciadul și Mauritania și astfel s-a format structura G5, pe care am menționat-o numai ce. Și asta în urma unei decizii a uh, șefilor de state din aceste cinci țări, care în mod suveran au hotărât să aibă o relație uh, și contacte din punct de vedere al securității și politicilor. Deci e vorba de o uniune pe care și-au creat-o aceste țări, cele cinci țări, între 19, începând cu 19 decembrie 2014, Secretariatul Permanent uh, se găsește la Nouakchott, în Mauritania. Președinția este de tip uh, rotativ și acum e deținută de către președintele Debi din Ciad. Iată la ce ne referim când vorbim despre Sahelul instituțional. Pe acesta ne vom um, baza și în continuare. Apoi, geostrategic vorbind, vorbim despre G5. Perlecăm de la G5 și încercăm să vedem care sunt crizele care le influențează direct, în mod concentric, bineînțeles, în primul rând, Libia. Nimic nu ar fi atât de acutizat în această regiune dacă n-am fi avut războiul din Libia. Apoi și Nigeria, Boko Haram, care accentuează toate aceste lucruri și le agravează. Asta din punct de vedere strategic, dar mai există un element geostrategic. E vorba de țări care influențează direct Sahelul și care și ele însele prin natura lor, aș spune, sunt țări saheliene. Nu poți să spui că Senegalul nu este sahelian, nu poți să spui că Algeria nu are o parte aparținând Sahelia sau că nordul Nigeriei nu ar aparține zonei Sahel. Dar dacă ne menținem la structura G5, asta este important conceptual, pentru că dacă introducem Algeria, Senegalul sau Nigeria în această formulă, ar schimba natura însăși a acestor cinci țări care sunt pe picior de egalitate prin uh, slăbiciunile lor și prin legăturile instituționale pe care le-au țesut între ele. Iată, deci, cele trei elemente care mă interesează în prezentarea mea al doilea și al treilea element sunt cele mai importante din punctul nostru de vedere al acțiunii comunitare pe care ne vom concentra și de care vom ține cont cel mai mult atunci când vom mai elabora că vom anumite măsuri și vom lua anumite decizii, pentru că nu poți să faci nimic da, în Sahel dacă nu ții cont de Algeria sau de Nigeria, ă, dacă nu ții cont de Uniunea Africană sau de CDAO. Mai mult decât atât, mai există două regiuni foarte importante care influențează și ele Sahelul. E vorba de Magrebul, Maghreb, și apoi Africa de vest. Și este foarte logic din punct de vedere al problemei migratorii, pentru că avem aici uh, conceptele de țară de origine, de tranzit și de destinație, adică Europa, care se reliefează foarte mult aici. Deci iată care sunt cele trei concepte care trebuie luate în calcul atunci când stabilește o politică concretă pentru Sahel. Apoi, strategia. Strategia europeană în Sahel și planul de acțiune regională. Strategia pentru Sahel. Trebuie recunoscut faptul că Uniunea Europeană este prima care și-a fixat o astfel de strategie. Numai uh, ce s-a spus că, exist, că ar trebui să fie mai multe strategii pentru Sahel. Nu este rău, pentru că asta înseamnă că există un interes politic. Dar cel mai important este să existe o bună coordonare între noi. Acum, multitudinea de strategii nu este ceva neapărat negativ, după părerea mea, s-ar putea să fie totuși, ci ar putea din potrivă să fie un atu. Avem 16 strategii care implică Sahelul și care se bazează pe doi piloni principali, securitatea și, așa cum a spus domnul Venta, dezvoltarea. Nu există securitate fără dezvoltare și nici dezvoltare fără securitate. Bineînțeles că aceste lucruri trebuie să fie adăugate principiilor și valorilor pe care le promovează Europa, Uniunea Europeană, democrația, drepturile uh, omului, protecția minorităților, etc. Însă, securitatea și dezvoltarea merg mână-mână și asta din ce în ce mai mult în condițiile în care securitatea este o temă din ce în ce mai pregnantă, pentru că este foarte greu să ai dezvoltare în aceste țări în condițiile în care nu se asigură securitatea lor. Și pornind de aici, de la această strategie, Uniunea Europeană a propus patru linii sau patru tipuri de acțiuni pe care noi le-am adoptat în 2011. În prima se referă la dezvoltare, bună guvernanță și rezolvarea conflictelor. Și foarte curând, după ce am aprobat această strategie, această acțiune, am avut criza din Mali și Europa a putut să participe atunci numai la negocierea unui acord, care de altfel a fost semnat de predecesorul meu, ci și Uh, un rol în ceea ce privește monitorizarea implementării acestui acord și eu uh, însumi și biroul pe care îl conduc suntem direct implicați în acest proces. Deci, prima acțiune este dezvoltarea bună, guvernanță și rezolvarea conflictelor. Cât uh, privește dezvoltarea, Uniunea Europeană este principalul donator în regiune, donator de fonduri, și am preconizat aproximativ 3 milioane și jumătate pentru regiune până între 2015 și 2020 și asta numai pentru Sahel și asta numai pentru planurile indicative naționale și respectiv regional, regionale. A doua acțiune europeană se orientează către diplomație și politică. Și aici apare sprijinul nostru pentru politic, pentru G5. Eu m-am dus de vreo 17 ori în această regiune, în toate țările din această regiune, în ultimele 18 uh, luni, pentru că am dorit să văd ce se întâmplă pe partea politică și diplomatică în aceste țări. Și deci este vorba și de rolul diplomatic al Uniunii Europene în această regiune, pentru că, vă spuneam, Uniunea Europeană este primul donator și trebuie să fie și cel mai vizibil actor în această regiune. Și în condițiile regionalizării este foarte important ca aceste contacte să fie men- menținute. Apoi, securitatea și statul de drept. Bineînțeles că cât privește securitatea, uh, și asta în lumina strategiei care a fost semnată, presupune că Uniunea Europeană uh, participă direct la cele două misiuni, CAP Mali și CAP Niger, pentru consultanță în domeniul polițienesc și tot ce înseamnă afaceri interne, dar și pe partea militară. Este foarte important să subliniem munca deosebită pe care o desfășoară misiunile noastre respective pentru a ajuta aceste țări să-și restructureze forțele de securitate și ordine în țările lor respective. Și a patra acțiune tot la fel de prioritară, este lupta împotriva extremismului violent și a radicalizării care apar direct în planul de acțiune. E bine, această strategie, având în vedere criza din Mali, nu numai că a picat exact la țanc, permisând Uniunii Europene să participe pe deplin în toate etapele de adoptare uh, a procesului de la Alger pentru Mali, dar ne-au permis să fim mai prezenți în regiune și de a însoți mai bine aceste țări. Însă nu este suficient. Astfel, în aprilie 2015, am aprobat un plan de acțiune regional care se bazează și el pe patru priorități. Reluând, într-un fel, uh, acțiunile pe care le-am menționat mai ce, dar e vorba de ceva mai precis, mai țintit, având în vedere și crizele de migrație și de securitate care au uh, loc în Sahara și în Sahel. Și aici mi-aduc aminte de ce mi-a spus ministrul de interne Bazum al Nigeriei, care îmi spunea că pentru ei Sahara este un fel de scut de protecție și că se simțeau protejați până când a izbunit uh, criza din Libia. Acum însă Sahara este o adevărată sursă de conflicte, nu mai poate fi controlată. Și atunci vom avea patru priorități aici. Așa cum am spus, prima se referă la lupta împotriva radicalizării. Ce facem aici? În primul rând, uh, am trimis uh, un chestionar tuturor delegațiilor noastre, UE, în aceste țări, în cele cinci țări pentru a vedea ce înseamnă radicalizarea acolo, cum se poate combate ea. Ne bazăm pe GS, de 5 uh, sunt niște seminarii care se organizează acolo și avem deja câteva idei despre cum am putea să acționăm aici. În primul rând, un subiect foarte delicat, care se desprinde este chestiunea laicității care uneori uh, poate fi un subiect uh, tabu, dar care în Africa capătă altă coloratură. E vorba de neparticiparea statului uh, la chestiunile religioase, dar și locul și poziția pe care pot să o ocupe jihadiștii în acest gol. E vorba de rolul imamilor, este vorba de finanțarea moscheelor, e vorba de formarea acestor imami, de ideea că am dorit să avem o listă cu toate moscheele și cu toți imamii, să avem un fel de registru care încă, încă nu există. Iar aceste țări din Sahel sunt pe cale să pună la punct un astfel de registru comun și iată cum uh, dorim și noi să-i ajutăm în acest sens. Lupta împotriva radicalizării este așadar una dintre principalele priorități din planul de acțiune regională. A doua este strâns legată de prima, bineînțeles, este tineretul. Problema tinerilor, așadar, care este o problemă actuală, foarte actuală, dar care este, bineînțeles, legată și de boomul demografic care are loc astăzi în această regiune. Suntem uh, martorii unei explozii demografice și deci o bombă cu întârziere pe termen scurt chiar. Președintele Isufu, președintele Nigeriei, îmi spunea recent că în țara sa populația se dubla înainte dorit deodată la 30 de ani. Acum, odată la 18 de ani, populația Nigerului se dublează. Ei au încercat să introducă oarește măsuri de control al natalității sau ceva asemănător, ceea ce este foarte greu din punct de vedere religios și cultural, bineînțeles, dar ei știu că este o mare sfidare. Și, din punctul nostru de vedere, și așa cum a spus și Federica Mogherini, la ultima întâlnire cu ministrii afacerilor externe de la G5, um, ea a declarat, de fapt s-a întâlnit și cu tinerii africani, tinerii sahelieni, și acest tip de întâlnire se va perpetua. Voi merge și eu la astfel de întâlniri pentru a crea o rețea, uh, astfel ca acești tineri să lucreze împreună și să consolideze legăturile dintre aceste cinci țări. Deci, tineretul, tinerii reprezintă ceva deosebit de important aici și există o platformă tineret a G5-ului pe care noi o urmărim cu foarte multă atenție. E vorba de uh, Uh, Vocea tinerilor în Sahel, o inițiativă inaugurată de înalta reprezentantă. Iată, deci, a doua noastră prioritate. A treia, bineînțeles, este cea legată de migrație. Migrație și mobilitate, care figurează uh, foarte clar în planul de acțiune de dezvoltare regională. Migrația, știm cu toții, după summitul de la Valeta, după groaznicele imagini pe care le-am uh, văzut uh, au schimbat cu totul atitudinile. Ne găsim într-un moment uh, crucial. un Europeană trebuie să-și asume răspunderea, ceea ce am și făcut. Pentru că am aprobat acel fond fiduciar pentru Africa, 1800, nu, 1000, 1,8 miliarde de euro pentru Africa, și și asta înseamnă foarte multe proiecte care se leagă direct de cauzele directe, profunde ale migrației, care pot să reprezintă multe lucruri în același timp uh, dezvoltare, tineret, uh, rezistență, etc. Deci lucruri foarte importante și iată, Uniunea Europeană, ținând cont de asta și luând ca simbol orașul Agadez din Niger, a folosit această misiune EUCAP Niger pentru a viza mai bine acest uh, oraș simbol al migrației uh, regulate, care este orașul Agadez din Niger, și a patra prioritate e vorba de gestiunea și controlul granițelor. Iată, a, iată care este plus valoarea proprie G5-ului. Aceste cinci țări unite astfel ne permit nouă să organizăm mai bine chestiunea gestiunii granețelor. Câte vreme aceste țări nu vor putea ele să-și protejeze frontierele, vom avea uh, trafic uh, ilegal, uh, diverse grupuri criminale și așa mai departe. Și atunci e nevoie de un răspuns transversal și regional. Este unicul răspuns posibil și Uniunea Europeană cu fondul fiduciar exact asta uh, a încercat să facă, în mod cât se poate de concret. Însă o să-mi spuneți, aveți linii de acțiune, dar ce instrumente veți desfășura? Ei bine, avem două tipuri de instrumente. Instrumentele financiare și apoi cele instituționale. La capitolul instrumente financiare, așa cum am spus, cam 12-13% din uh, fondul respectiv uh, merg la marginea Sahel și uh, chiar și ajutor și sprijin bugetar direct pentru state. Multe state cer direct bani Uniunii Europene. Mai greu de controlat aceste fluxuri, e adevărat, însă având în vedere acuitatea crizelor, Asta încercăm să și facem. Avem mai multe programe, cum ar fi programul de alimentar pentru uh, Nigeria și au trebuit să ia 30% din banii pentru programul alimentar și să-i dirigeze către problemele de securitate, pentru că știți bine ce uh, dezastru a reprezentat uh, secta Boko Haram. Apoi, avem și instrumente instituționale. Și care ar fi acestea? Le-am menționat E vorba de misiunile noastre EUCAP Niger, EUCAP uh, Mali și EUTM Mali. E bine, aceste misiuni se bazează în principal pe două uh, tipuri de măsuri, consiliere și formare, reprezintă acțiunea concretă a UE la fața locului pentru a face față provocărilor de ordin securitar și pentru a ajuta aceste țări să-și reformeze uh, forțele de ordine și securitate. Apoi, tot pe partea instituțională, avem, bineînțeles, uh, SAE și biroul pe care îl conduc. Ne-am, ne deplasat foarte uh, mult în această regiune, mai bine de 20 de ori în ultimele 10 luni, încercând să sensibilizăm pe de altă parte și țările UE, spunându-le că securitatea Sahelului este securitatea europeană. Ei bine, având în vedere strategia noastră, având în vedere planul de acțiune, ultimul element de subliniat și, domnule președinte, vă interesează să știți dacă s-a întâmplat ceva de la raportul dumneavoastră încoace și anume dacă au existat evoluții pozitive sau mai puțin pozitive. Mă voi concentra pe două chestiuni. În primul rând, procesul de pace în Mali și apoi uh, regionalizarea în sensul său global. Uh, Mali, criza din Mali. Nu a mers suficient de repede, nu atât cât uh, speram, dar mult mai repede decât ne temeam că am fi putut să o facem. Și astfel, măsurile politice nu merg pentru că securitatea nu există, asta se poate invoca și asta spune și guvernul. Și asta spun și tu, regii. Nu se întâmplă nimic pe plan politic, deci nu putem să asigurăm securitatea. Însă, în ciuda valului de critici împotriva procesului de pace, care cam stagnează, e adevărat, totuși două progrese au fost înregistrate. Astăzi, Uniunea Europeană este un actor în regiune și nimeni nu mai pune uh, în discuție integritatea teritoriului acestei țări, Mali. Acum câțiva ani, uh, independența regiunii Zawad era discutată. Astăzi, integritatea teritorială a Mali nu mai este pusă sub în întrebării. Și, în al doilea rând, avem toate aceste mișcări care acum vreo doi ani luptau între ele, se omorau între ele, s-au așezat la masa de discuții și negociază în cadrul unui proces de pace împreună cu Comitetul de eh, Monitorizare a Acordului la care UE participă activ. Este adevărat că acest comitet de monitorizare și acest proces de mediere la care noi participăm în mod destul de direct și de asidu are niște probleme, pentru că există actori multipli, însă continuăm pe acest drum. Dacă cineva dorește să știe mai multe, nu mă voi uh, opri asupra lui, dar pot să răspund la întrebări mai încolo, cu multă plăcere. Acțiunea noastră, să știți că este mânată și sub, sub egida ONU. Rezoluția 2295 a ONU ne dă acest mandat, mie și echipei mele, să cooperăm cu Mali pentru reformarea sectorului securității și siguranței în această țară. Este exact ceea ce facem noi pe teren. Al doilea punct pe care am avansat este regionalizarea. Am ajuns acum la o nouă etapă a regionalizării și o nouă etapă a relației dintre Uniunea Europeană și G5. De la elaborare am trecut la etapa operațională. Pe sau la fața locului avem deja persoane care mm, colaborează pentru a atinge anumite ambiții. ambiții. Deci avem un dialog structurat, avansat, cu o foaie de parcurs care trebuie, o, o foaie de parcurs care trebuie să fie coordonată. Mai întâi de toate, dialogul structurat între Uniunea Europeană și G5. Ce să vă spun despre acest uh, aspect? Doamna Mogherini a participat uh, la ultimul summit al G5, care a avut loc în noiembrie anul trecut. Mai mult decât atât, la nivel ministerial există întâlniri între SAE, doamna Mogherini și toți miniștrii uh, de externe din G5. Și eu mă întâlnesc uh, sau particip la toate întâlnirile ministeriale organizate de către G5 pe diferitele teme, securitate, migrație, etc. Mai mult decât atât, secretarul uh, general al G5 participe participă la întâlnirile noastre. A participat la o întâlnire cu privire la securitate organizată la Berlin, spre exemplu, dar și la alte întâlniri. Deci, iată, avem un dialog uh, bine structurat și uh, profund. Dar pentru asta avem nevoie de o foaie de parcurs, care deja a fost aprobată. O foaie de parcurs care să ne arată care e starea de fapt și care au fost uh, progresele înregistrate. S-a constatat că securitatea este domeniul pe care am făcut cele mai, cei mai mulți pași înainte. Și asta este evident. Dovada este reprezentată de faptul că Uniunea Europeană finanțează direct uh, experți care participă la Colegiul de Securitate al G5. După aceea mai există și experții de-ai noștri care participă la întâlnirile G5, participăm sau susținem toate activitățile demarate de cei din G5 și prin fondul feduciar am aprobat de curând trei proiecte foarte importante în domeniul securității. Bine, mă repet, dar consider că e important să subliniem lucrul acesta, și anume lipsa puterii sau lipsa unui stat funcțional uh, generează sau uh, încurajează terorismul și trebuie să eliminăm această lacună cu orice preț. Și tocmai de aceea programe precum PARSEC, uh, care este finanțat prin fondul acesta feduciar și implică mai multe state, va genera securitate în centrul uh, lui Mali, statului Mali. Există cooperări între poliția franceză, uh, poliția italiană, care cu, îi asistă pe polițiștii din zonă și uh, contribuie, prin urmare, la sporirea secur- securității. Toate proiectele acestea sunt fi- finanțate din fondul fiduciar, așa cum vor fi finanțate toate celelalte programe demarate în statele G5. Un alt element al foii de parcurs este coordonarea pe care deja domnul Venta a pus-o în discuție. Avem deja 16, chiar 17 strategii pentru Sahel. E mult, nu-i rău, dar totuși e mult. Prin urmare, trebuie să încercăm să ne punem de acord. Pe 29 noiembrie va fi organizată platforma ministerială pentru strategiile referitoare la Sahel, la care vor participa ONU, ECOVAS, Uniunea Africană, etc. Deci trebuie să avem o relație cât mai directă cu putință, în primul și în primul rând cu Uniunea Africană. Aici, recunosc, există uh, probleme legate de percepția asupra realității uh, din G5. Asta din partea Uniunii Africane, dar lucrurile s-au schimbat. Asta datorită faptului că ONU a recunoscut G5 și în plus au creat un fel de antenă în zona aceasta a Sahelului. Deci trebuie să îmbunătățim uh, relațiile cu Uniunea Africană. De asemenea, trebuie să îmbunătățim uh, relațiile cu uh, Organizația Națiunilor Unite. Trebuie să, să colaborăm mai strâns și cu o serie de organizații care sunt active în zonă. Iată, domnule președinte, acestea erau cele trei puncte pe care vreau să le elaborez. Nu știu, poate că m-am lungit prea mult, dar în final dați-mi voie să vă spun că, fără îndoială, Uniunea Europeană este cel mai mare donator pentru această zonă, dar avem nevoie de mai multă vizibilitate și pentru asta trebuie să cooperăm cu G5 și, uh, în plus, trebuie să ne bazăm principiul apropierii. Asta înseamnă că nu noi trebuie să, să ne asumăm aceste proiecte, ci statele din zonă trebuie să și le asume, iar uh, în acest sens trebuie să beneficieze de susținerea noastră. Doamna Mogherini spunea că nu lucrăm pentru Africa, lucrăm cu Africa și îi dau întru totul dreptate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador pentru acest uh, expoze deosebit de complex. Ne-ați explicat toate relațiile existente între dezvoltare, securitate, radicalizare, controlul uh, frontierilor, frontierelor, diversele uh, misiuni uh, PESC pe care nu ne-am concentrat neapărat. Uh, ne-ați explicat uh, care este sau cât de necesară este uh, cooperarea cu uh, diferitele organizații uh, internaționale și ne-ați explicat cât de importantă este această organizație G5, care nu exista în momentul în care am, uh, mi-am scris eu raportul pe tema Sahel cu, câteva, cu câțiva ani în urmă. Și acum îi dau cuvântul lui Paul Melly, compatriotul meu de la Chatham House din Londra. Aveți cuvântul, domnule Melly. Bună ziua! Chatham House este un uh, institut uh, independent pentru politică externă. Deci, ceea ce voi spune eu nu reflectă în niciun fel perspectiva guvernului britanic. Nu vă faceți griji, spune domnul președinte, înțelesesem asta. Sahelul uh, reprezintă o provocare pentru politica externă a Uniunii Europene. Vreau să com- completez cumva viziunea prezentată de antevorbitorul meu și cum anume voi face lucrul acesta, prezentându-vă câteva detalii cu privire la Sahel, cu privire la provocările cu care se confruntă și la modul său de funcționare uh, ca și regiune. Vă voi da, prin urmare, câteva detalii de la fața locului. Dar mai întâi de toate voi uh, face câteva comentarii cât se poate de bun simț până la urmă, care deja au fost menționate de antevorbitorii mei. Dezvoltarea, stabilitatea și securitatea Sahelului trebuie să fie priorități esențiale pentru regiune, bineînțeles, dar trebuie să fie priorități și pentru Uniunea Europeană. Sahelul este un uh, vecin apropiat al Europei. Sahelul este deja una dintre cele mai uh, sărace regiuni la nivel mondial și uh, toți indicatorii dovedesc lucrul acesta. Iar astăzi Sahelul se confruntă cu alte și noi provocări, schimbările climatice, spre exemplu, tendințele demografice și, de asemenea, terorismul jihadist. Problemele din regiune au consecințe directe asupra Europei. Există prea puține oportunități economice viabile pentru populația în creștere și asta bineînțeles, uh, sprijină migrația spre Europa. Am vizitat uh, regiunea uh, deseori și de fiecare dată mi s-a pus întrebarea cum anume poate fi obținută o viză pentru Europa. Întrebarea aceasta este una constantă. Uh, Bineînțeles, răspunsul pe care îl ofer este acela, este următorul. Rămâneți aici și încercați să vă descurcați aici. Dar, dacă ne uităm la contextul în care oamenii aceștia trăiesc, ne dăm seama de ce uh, își doresc să părăsească comunitățile în care își duc existența. Deci, iată, există consecințe din punct de vedere al migrației și uh, tocmai aceste consecințe au pus Sahelul pe uh, în lumina reflectoarelor în ultimii ani. Dar mai există și uh, consecințe mai profunde. Uh, proliferarea terorismului, grupurilor terorism, uh, teroriste și traficului de narcotice. Ei bine, proliferarea acestora nu subminează securitatea doar a Sahelului și a Magrebului, ci uh, subminează și securitatea Africii de vest. Africa de vest este o zonă în care Uniunea Europeană a investit enorm în ultimii 20-30 de ani. Este, de asemenea, o zonă care, din anii 90 încoace, Uh, a beneficiat de o creștere economică permanentă, de îmbunătățirea tuturor uh, indicatorilor politici de asemenea. Deci, uh, în Africa de vest, situația este din ce în ce mai bună. În ECOVAS avem doar un singur stat care nu este deloc democratic și unul sau două alte state care au niște democrații șubrede. În majoritatea statelor din această zonă însă, alegerile chiar au un sens, există libertate de asociere, uh, libertate la nivelul mass mediei, deci situația s-a îmbunătățit acolo. Dar criza din Sahel are un impact dramatic asupra Africii de vest pe ansamblu. În special uh, relațiile economice și cele sociale și etnice sunt uh, foarte importante când vorbim despre Sahel și Africa de Vest. Uh, există aceeași populație sau aceleași etnii uh, de multe ori în apropierea granițelor. Spre exemplu, între nordul Nigeriei și sudul Nigerului avem până la urmă cam aceeași populație, există, se vorbește aceeași limbă, există cam aceleași culturi, dar dincolo de aceste relații mai există și uh, relațiile economice. Am fost uh, nu de mult în sud-vestul Nigerului cu un uh, coleg, am participat sau am mers la o uh, uh, piață de animale și am văzut vânzători din Niger, care se, din Nigeria, care se deplasau săptămânal în Niger uh, pentru a vinde animale sau pentru a cumpăra animale. Uh, de asemenea, uh, cerealele merg uh, spre Sahel, din Nigeria sau coasta de Filger, uh, Fildeș, după aceea înspre sud vin animalele și în ultima perioadă forța de muncă de asemenea. De ce? Pentru că creșterea economică din statele cu, care au ieșire la, la mare este mult mai importantă și această creștere economică generează nevoie de forță de muncă. Deci există mulți oameni care coboară în sud pentru a, a lucra oameni din Sahel. Deci vedem relații strânse, puternice între zona, regiunea Sahelului și uh, celelalte state africane. Prin urmare, soluțiile Uh, găsite pentru Sahel vor da roade doar dacă există o strategie viabilă și pentru Africa de Vest. Dacă vă uitați la hartă, veți vedea care este realitatea geografică. Dacă vă uitați de la vest la est, Sahelul este o bandă, o bandă de pământ uh, care are mii de kilometri. Dacă priviți de la nord la sud, vedeți că relațiile sunt constante între Mauritania și Senegal, între Mali, Mali și uh, uh, Mali și Burkina Faso sau Ghana, între Niger și Nigeria. Iată, aceste relații sunt funcționale. Aceste, aici se găsesc uh, până la urmă uh, toate contactele sau se formează relațiile care uh, până la urmă uh, sprijină creșterea economică, construirea de infrastructuri, etc. Există până la urmă aceeași monedă care se uh, care se folosește în mai multe zone din această regiune. Deci există o politică monetară comună și toate acestea generează un fel de stabilitate politică care uh, este esențială în uh, perioadele de criză. Avem o bancă centrală regională uh, pentru blocul de vest, din care fac parte Mali, Niger și Burkina Faso și această bancă centrală comună, până la urmă, are un efect de ancoră. Mai există și regiuni sau relații care depășesc până la urmă regiunea Sahelului. S-a vorbit mult despre G5, dar trebuie să ne amintim și de organismul regional care coordonează dezvoltarea rurală și uh, uh, regională și se ocupă de contracararea secetelor sau efectelor secetelor și a deșertificării. Haideți să vedem de ce este Sahelul atât de vulnerabil. E ușor să, să spui că Sahelul se află la sud de Sahara. Uh, fragilitatea se datorează și ciclului de produ- producție a hranei. În această zonă există un singur sezon ploios, de la sfârșitul lui iunie până la începutul lui septembrie. În perioada aceasta trebuie să fie produse uh, toate recoltele esențiale pentru zonă. Uh, se cultivă în special cerealele, care reprezintă uh, baza nutriției majorității cetățenilor din zonă. Uh, cerealele se consumă cu puține legume, dar cerealele se află la baza alimentației cetățenilor de aici. Dar tot în această perioadă sau în acest uh, sezon ploios trebuie să fie plantate și uh, recoltele care aduc bani, spre exemplu bumbacul. Și tot în această perioadă pot fi, până la urmă, sau poate fi găsită din ambutență hrana pentru animale. Baceam, bineînțeles, mai există fântâni și lacuri care sunt uh, folosite pentru uh, creșterea legumelor și mai există și uh, o cultură a arborelui de mango sau a arborelui care produce nucile șia. Și acestea sunt surse de venit. Dar după această perioadă de ploi uh, apare, și toată lumea știe asta, sau vine sezonul uh, uscat, care din păcat se manifestă în special prin secetă. Iar uh, seceta distruge adeseori recoltele și generează o mulțime de crize. Una dintre, unul dintre motivele pentru care o mulțime de Uh, migranți din Mali au, au plecat în anul 2012 a fost uh, până la urmă um, dispariția recoltelor din pricina unei secete puternice. Nu doar uh, terorismul a generat această mișcare de oameni, ci și lipsa de alimente. Dar, bineînțeles, există și puncte forte pe care regiunea, regiunea le are și punctele acestea forte nu trebuie să fie neglijate. Le observăm în special în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Din anii 80 și anii 90, când au existat uh, secete enorme, statele din Sahel și, uh, bineînțeles, uh, secetele din aceste perioade au fost enorme sau au fost îngrozitoare, au generat o situație uh, absolut uh, dezastroasă. Discutam cu cineva despre, uh, despre ceea ce s-a întâmplat la, în anii 80, în anii 90 și mi s-a spus că pe marginea mai tuturor drumurilor erau uh, cadavre de animale. Deci, uh, aceste secete într-adevăr, au existat și există în continuare. Dar dacă în trecut secetele erau dezastroase, în momentul de față sistemul uh, de securitate alimentară, de monitorizare a uh, socului de animale, a climei, îmbunătățesc situația. Te poți afla într-un oraș pe marginea Saharei și uh, vei găsi acolo experți uh, naționali, nu experți de la ONU sau uh, de la alte organizații internaționale, experți na- naționali care verifică nivelul apei, uh, um, uh recoltele, sănătatea animalelor de două ori pe, pe săptămână, o dată pe lună, chiar Uh, există întâlniri atât la nivel local cât și la nivel uh, regional, mai apoi există întâlniri anuale de fapt 3-4 uh, întâlniri anuale la nivel național și toate aceste măsuri au fost puse în aplicare pentru a elimina efectele sau consecințele dezastroase ale secetelor din anii 80-90. Oamenii și-au dat seama că informația este esențială. Eh, pornind de la informație, iată, s-au creat aceste instrumente care eh, sprijină dezvoltarea rurală și agricolă. Se recurge la noua tehnologie, laptopuri, eh, telefoane inteligente, calculatoare și așa mai departe, ceea ce duce la consolidarea acestor țări din punctul de vedere al gestionării și analizării informațiilor pe care le colectează, al gestionării crizelor și a locurilor unde se manifestă aceste crize. Este nevoie de un efort de pregătire profesională, însă lucrurile se schimbă. Eram în biroul unui director regional din Niger în urmă cu un an și jumătate a sunat telefonul și era cineva la o distanță de 1500 de kilometri din estul țării care avea o întrebare despre cum să Uh, să înregistreze informațiile colectate. Deci, uh, instrumentele de dezvoltare rurale se întăresc, devin tot mai bune. În același timp se întâmplă și alt, alt lucru se întâmplă într-un uh, context de profunde schimbări sociale și primul vector al acestor schimbări sociale este reprezentat de creșterea demografică. Rata de creștere a populației uh, este printre cea mai mare de, de pe planetă. În Burkina Faso 2,9% în fiecare an, Mali 3%, în Niger 3%. 4%. Și după cum a spus uh, reprezentantul special în Uniunea Europeană, acest lucru înseamnă că populația unei țări se dublează în mai puțin de două decenii și în orașe populația crește cu un ritm și mai rapid, ceea ce impune, desigur, resurse imense asupra terenurilor, asupra resurselor de apă și asupra capacității statelor respective de a se uh, dezvolta și de a permite populației să trăiască. Există și motive de a fi uh, pozitivi optimist, uh, indicatorii sociali se îmbunătățesc, uh, speranța de viață este mai mare, uh, tot mai mulți, tot mai, tot mai mulți oameni merg la școală în urmă cu 15 20 de ani, obiectivele de dezvoltare ale milenului păreau să aibă un caracter științifico-fantastic, dar între timp lucrurile au devenit uh, mai degrabă reale. De exemplu, 34% din uh, femeile și fetele din Mali între 15 și 24% au educație, știu să citească, 22% din uh, cei care trăiesc în Burkina Faso, uh, Burkina Faso au absolvit studii liceale, infrastructura economică de asemenea este îmbunătățită. Acest lucru este ușor de perceput din punctul de vedere al telecomunicațiilor dar și serviciile rutiere, infrastructura rutieră este modernizată, reconstruită. Chinezii construiesc o cale ferată din Senegal până în Mali. Există un proiect de a lega Beninul cu Nigerul și cu Burkina Faso, de exemplu. Și după cum am menționat deja, regiunea Sahel beneficiază de proximitatea față de Africa de Vest, care este o regiune importantă din punctul de vedere al creșterii economice. Legăturile comerciale cu ECOVAS sunt tot mai, bu- sunt tot mai consolidate, s-a adoptat, s-au adoptat un sistem comun de tarife, proceduri simplificate de traversare a frontierelor și așa mai departe. Cu toate acestea, provocările legate de dezvoltare sunt imense în ciuda progreselor înregistrate. În Niger, doar 29% din, din nașteri uh, sunt asistate de personal uh, pregătit din punct de vedere profesional. În Mali, doar 11% uh, din femeile cu vârsta între 15 și 49 de ani uh, folosesc metode moderne de uh, de contracepție, în Chad doar 3%, în, Mau- în Mauritania din 100.000 de, mii de uh, cazuri de naștere, 602 femei își pierd viața cu ocazia nașterii. În Burkina Faso, malnutriția cronică era de 31,5% 31, în 2013. În Niger, malnutriția acută a, a fost de 14,8% în anul 2014. Desigur, putem discuta cum definim uh, sărăcia, dar în temeiul definiției Băncii Mondiale, 53% din populația rurală din Mali trăiește în sărăcia. Deci, viabilitatea modelului social-economic al statelor din regiunea Sahel se confruntă cu o presiune în creștere, o presiune imensă uh, cauzată de cauze profunde uh, vechi legate de a face față uh, schimbărilor climatice, printre altele. Modelul acesta a apărut într-o situație în care mm, populația nu era atât de mare în momentul în care schimbările climatice nu se manifestaseră deja. Și, desigur, aceeași, aceleași societăți în acest moment se confruntă cu instabilitatea adusă de uh, criminalitatea uh, violentă. Conflictele locale, cum ar fi situația toaregilor care se, care se nego- negociază în Mali, nu sunt cu totul noi. Au existat conflicte încă din, mom- din momentul independenței uh, Mali. Uh, contrabanda de frontieră a fost un fenomen tot timpul prezent. Tensiunile între diferitele grupuri sociale într-o societate cu un caracter profund ierarhic au fost tot timpul prezente. Cu, conflicte între cei care, între agricultori și populațiile nomade de crescători de animale sunt bine cunoscute, însă aceste provocări au adoptat o dimensiune necunoscută în trecut terorismul jihadist spre deosebire de rebelii tradiționali din regiunea Sahel sunt motivați de o ideologie absolută. Nu sunt uh, dispuși să accepte o soluție negociată, așa cum se întâmplă deseori cu conflictele între diferite grupuri sociale. Traficul de persoane generează venituri imensă și are un impact social mult mai mare față de traficul tradițional de alcool, țigarete și așa mai departe. Și con, uh, controlul asupra rutelor de, uh, de traficanți yes, generează la rândul său instabilitate socială. Uh, Tocmai de aceea a durat atât de mult uh, punerea în aplicare a acordului de pace din Mali, pentru că nu doar dimensiunea politică este importantă, ci și diferitele interese care se manifestă din acest punct de vedere. Prăbușirea uh, regimului uh, Gaddafi a dus la distribuirea un număr, unui număr imens de arme de foc în anii 2011-2012 în regiunea Sahel. Și Mm, o explicație a apariției uh, unor atacuri tot mai numeroase teroriste în regiunea respectivă este că um, acțiunile forțelor armate franceze în Bacan și în uh, nordul uh, Mali, în nordul Nigerului, în cele din urmă, duc la un mai bun control al fluxului de arme de foc din Libia, Drept urmare, jihadiștii și narcotraficanții trebuie să obțină arme de foc din alte locuri. A fost atacată o tabără de refugiați din vestul Nigerului, de exemplu. Oamenii înarmați au venit din Mali, au ucis 22 de uh, paznici, nu s-au atins de refugiați, nu au furat uh, provizii, cu excepția incendierii unui uh, vehicol uh, sanitar, însă au ucis toți uh, soldații și le-au luat armele. Traficul de mm, substanțe stupefiante este controlat de jihadiști și de bande de criminalitate organizată. Și aceste sume de bani afectează, desigur, capacitatea statelor din uh, regiunea respectivă de a atrage tineri pentru a ocupa locuri de muncă um, legale, normale. Cum poți să convingi pe cineva că are rost să, să devină fermier sau să crească animale când are posibilitatea de a conduce un uh, vehicul cu tracțiune integrală? Este suficient de câteva Uh, câteva uh, drumuri uh, după care pot să păstreze vehiculul respectiv, care are o valoare de câteva ori mult mai mare decât salariul pe care l-ar putea obține printr-o muncă obișnuită. Statele din regiunea Sahel um, au dificultăți în a face față acestor provocări. Uh, reprezentanta specială a Uniunii Europene s-a referit la problema Nigerului care a trebuit să ia bani din programul de dezvoltare pentru a, pentru a consolida armata. A trebuit să facă acest lucru pentru că Nigerul face parte din efortul de a combate Boko Haram în nord-estul Nigeriei, și de a combate Boko Haram și în Niger. Este atacat în același timp de jihadiști care vin uh, din uh, Mali, în vestul Nigerului. A, uh, a trimis trupe în nordul extrem, în zona de frontieră, pentru a încerca să controleze traficul de arme de foc din sudul Libiei înspre Niger, un efort coordonat cu forțele armate franceze și, în plus, uh, trebuie să rezolvă și fluxul de migranți care vine din Agades, care în sine este o problemă. Unii oameni au spus că au acuzat armata Nigerului că ar ajuta traficanții de ființe umane. Am discutat cu cineva din Agades care a spus că este foarte bine că armata Nigerului este prezentă pentru că traficanții sunt nemiloși și dacă armata nu ar fi prezentă, pur și simplu chiar uh, abandona pe oameni în uh, deșert acolo când li s-ar, atunci când li s-ar termina uh, carburanții, de exemplu. Mali are un, trebuie să gestioneze un proces complicat de pacificare, dar într-o, într-o regiune, în regiunea Mopti, Um, se desfășoară în continuare acte violente alimentate de un, un amestec între uh, luptători uh, jihadiști și uh, probleme locale legate de disputele față de teren, față de drepturi de folosire a, a pășunilor este o amenințare la fel de gravă la adresa stabilității Mali, la fel cum este reprezentată amenințarea din, din nordul uh, statului Mali. Uh, are un impact specific asupra situației din Mali datorită faptului că Uh, are, uh, afectează terenul agricol și în fața acestor provocări majore, cu toate acestea, statele din regiunea Sahel păstrează funcțiuni, uh, servicii funcționale. Foarte mulți oameni, chiar și oameni săraci, se îndreaptă înspre servicii particulare de educație. Un prieten din Mali m-a sunat ieri, el lucrează ca un chelner în, ca, ca și chelner în restaurant și tocmai și-a vândut motocicleta pentru a plăti taxele școlare pentru fiul său, pentru că nu consideră că educația, sistemul educațional statal mai poate funcționa. Deci, acolo unde Europa ar putea să ajute cel mai mult dincolo de aspectele tehnice uh, referitoare la schimbările climatice, energie curată, Um, diferite inițiative de securitate este de a consolida, întări capacitatea statelor din regiunea Sahel pentru a permite ca serviciile publice să funcționeze, pentru a permite ca atât autoritățile uh, naționale, regionale și locale să sprijine aceste Uh, servicii publice, pentru că dacă acestea vor dispărea, atunci se va ajunge la o situație de insecuritate și mai mare și la o instabilitate și mai mare. Statele din regiunea Sahel se numără printre cele mai sărace de pe planetă, însă consideră că Europa este un partener care, căruia revine un rol particular. Clauza 96 din acordul de la Cotonou se referă la guvernanță și este percepută ca un instrument legitim care a funcționat și care a consolidat statele în Burkina Faso, în Mali și în Niger, în toate aceste state. Am văzut că în ultimii ani au blocat, au amenințat sistemele democratice și în toate aceste cazuri parteneriatul cu Uniunea Europeană a fost un instrument uh, valoros nu doar din punctul de vedere al dezvoltării, cât și din punctul de vedere al uh, sistemului politic. Și aș dori să revin în fine asupra importanței inițiativelor regionale. Și Europa este organizație regională și în acest punct de vedere poate lucra foarte bine cu uh, G5, dar și cu uh, ECOVAS sau cu CILSS. Îți mulțumesc, Paul pentru această prezentare excelentă. Aș dori să încep dezbaterea și aș avea eu personal trei uh, întrebări. Am, am referit la prima dintre acestea în remarcile mele introductive. Dacă există riscul ca Daesh să se regrupeze în regiunea Sahel, și dacă acest lucru este posibil, ce ar putea să facă în Uniunea Europeană din punctul de vedere a controlării fronti- um, uh, frontierelor și din punctul de vedere a dimensiunii de securitate? Ai menționat foarte pe scurt uh, schimbările climatice, însă nici una din prezentările la care am asistat nu a fost, amenințat, nu a fost amintită amenințările pe termen, uh, pe termen lung din punctul de vedere al presiunilor migratorii. Pe de altă parte, China, care a fost amintită foarte pe scurt. Oare dacă se va ajunge la o izolare a Statelor Unite ale Americii din punct de vedere a politicii externe, ar exista, ar exista noi posibilități de cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană și China dacă Statele Unite ale Americii vor face un pas înapoi? Și apoi, o întrebare cu caracter uh, intern, uh, pentru noi, care ar putea să fie rolul pe viitor al Regatului Unit, uh, din punct de vedere al implicării în acest program foarte, uh, foarte complex. Deci ce ar putea să facă Marea Britanie uh, într-un mod bilateral? Acestea au fost remarcile mele scurte și acum aș dori să dau cuvântul colegilor. Primul este colegul meu din partea mm, spaniol din partea PP, domnul Milan Mon. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Losada. Îmi cer scuze pentru că am sosit atât de târziu, ceea ce a făcut să nu pot să urmăresc întreaga prezentare a reprezentantului special al Uniunii Europeană. Am avut însă impresia că v-ați referit pe larg la procesul de pace din uh, Mali și ce se întâmplă cu acordul cu Algeria, ce se întâmplă cu acest acord și care ar putea să fie rolul intermedierii actorilor internaționale. În Algeria și Statele Unite ale Americii sunt implicate Uniunea Europeană, G5, deci există foarte multe organizații, Uniunea Europeană, printre altele, foarte multe organizații internaționale care și-au asumat un rol de intermediere, de mediere și din punctul de vedere al monitorizării um, procesului de pace din Algeria și cum este posibil o adevărată coordonare între toți acești actori. Mai avem uh, trei uh, colegi care doresc să ia cuvântul domnul Lița. Domnul Liț, vă mulțumesc în, în numele grupului SSD. Eu mă ocup de fondurile fiduciare. Ați menționat de mai multe ori importanța acestor fonduri fiduciare pentru instrumentele de securitate și de stabilitate și aș dori să vă întreb următoarele lucruri. În primul rând, în acest moment discutăm instrumentele de securitate cu Comisia și aș dori să ne spuneți mai multe despre legătura acestora cu uh, dimensiunea de dezvoltare. V-ați referit și la fondul fiduciar pentru Africa și aș dori să vă întreb care este ponderea care a fost cheltuită din acest fond pentru securitate și care este ponderea care a fost cheltuită în regiune pentru a combate cauzele profunde ale migrației, uh, ocupare și așa mai departe. Am și eu aceeași întrebare legată de China, pentru că, după cum ați uh, menționat deja, China investește foarte mult în proiectele de infrastructură și aș dori să știu, să știu care este percepția dumneavoastră vis-a-vis -vis de politica externă a Chinei în această regiune și um, care sunt diferențele între politica externă a Uniunii Europene și politica externă a Chinei în această regiune. Și din punctul de vedere a schimbărilor climatice, se discută în regiunea respectivă despre uh, obiectivele de dezvoltare durabilă. Acestea sunt un subiect de discuție în regiunea respectivă. Și apoi, după acordul de la Paris, s-ar, put, uh, s-ar putea să apară un plan de investiții și oare un asemenea plan de investiții ar fi util uh, pentru statele uh, respective. Vă mulțumesc, domnul președinte, să sperăm că Statele Unite de la merce nu vor repudia uh, acordul de la Paris. Și acum are cuvântul domnul Büchner din partea verzilor. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Eu aș avea o întrebare cu totul diferită. Discutăm aici, desigur, despre regiunea Sahel. Însă în nicio regiune, în, în, în, în nicio defin, definiție tradițională se înscrie și uh, Sahara de Vest. Este o regiune care este total abandonată, uh, chiar dacă are o, o importanță economică mare pentru Maroc restul uh, țării este pur și simplu abandonat, uitat. Nu am putea să, includu, să includem și această regiune în regiunea mai mare a Sahelului. Pentru mine ar fi important să nu uităm uh, de această regiune. Vă mulțumesc. Când am uh, făcut raportul meu și am inclus și Sahara de Vest, asta a reprezentat punctul principal al uh, controversei și a dezbaterii și nu am petrecut foarte mult timp asupra Sahelului și știu că este o controversă cărei regiuni aparține Sahelul și așa mai departe. Dar eu cred că nu asta este dezbaterea de astăzi, care se concentrează pe această regiune numită Sahel. Dar domnul Venta vrea să mai spună ceva. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez direct domnului uh, ambasador. Ați vorbit uh, despre activitatea dumneavoastră comună uh, cu înalta reprezentantă, doamna Mogherini. Se vorbea despre țările limitrofe și despre rolul Sudanului. La Comisia DEVE am vorbit despre aceste subiecte, deci pe partea de dezvoltare. În Uganda s-au acumulat peste 200.000 de refugiați în ultimele luni și doamna Mogherini a avertizat că până la sfârșitul anului vom avea o, o nouă criză umanitară și se vor adăuga până la un milion de alți refugiați din aceste regiuni. Ce se întâmplă? Informațiile nu circulă, deoarece s-ar părea că refugiații Uh, vin și din alte țări limitrofe, cum ar fi Uganda, pe care nu le consideram uh, până acum și este clar că povara este enormă aici. Apoi, a doua întrebare. Ce se întâmplă cu planul de investiții externe al Comisiei Europene care presupune și implicarea IMM-urilor africane care ar putea să fie în prima linie pentru a rezolva probleme nu numai de emigrație, dar pentru a redresa în general aceste țări. Domnul Tenoc, da. Poate ar fi bine să avem un, o bancă europeană de investiții pentru străinătate pe viitor, cine știe. Cred că am în, încheiat uh, runda de intervenții din sală. Domnule ambasador, doriți să reacționați imediat uh, chestiuni, uh, întrebări dificile, da, dificile, dar foarte pertinente. În primul rând, a spus că marea problemă este amenințarea teroristă, este ceea ce vedem că se întâmplă astăzi în Siria, în Irak și cum influențează aceste conflicte relațiile pe care noi le putem uh, imagina între noi și uh, Europa în condițiile în care există acest circuit Libia, Nigeria, Europa. Eu am fost uh, ambasador în Nigeria timp de 5 ani și organizația Boko Haram din Nigeria, chiar dacă nu are aceeași uh, uh, amploare și imagine ca și ISIS, este totuși o organizație mai mult cu caracter, deci, local. Um, ea s-a mai extins ca și influență, dar rămâne un fenomen nigerian. Eu cred că poate să existe un fel de axă care să meargă de la Siria până în Nigeria și înspre Europa, pentru că există foarte mulți factori aici. Dar avem, în primul rând, organizație pur nigeriană. Apoi avem acea problemă tubu, un trib care uh, ocupă un teritoriu Uh, în Chad, în Niger și în Libia, care sunt foarte porniți împotriva ISIS, statul uh, islamic. Au și ei jihadiștilor, dar nu-și doresc deloc să intre în uh, orbita de influență a ISIS. Eu am fost uh, trimis special la guvernul spaniol în Libia înainte să iau funcție la Comisia Europeană și pentru mine, marea problemă și urgență reprezintă chestiunea libiană. Și când vom rezolva acea problemă libiană, de-abia atunci vom avea uh, soluții pentru Sahel și pentru tot ce înseamnă imigrație. Până atunci însă nu se va întâmpla nimic, pentru că toți liderii de acolo, din Sahel, spun cum să negociezi controlul frontierelor, cum să faci ceva când la granița cu Libia nu ai de cu cine Iată de ce astăzi este foarte greu să existe soluții în condițiile în care în Libia nu avem niciun fel de proces conturat. Însă putem ca cel puțin între aceste cinci țări care împărtășesc multe caracteristici comune, um, e bine să le încurajăm și să lucrăm cu ele. În ce privește schimbările climatice, Ehm, o să rog pe colegul meu să răspundă cât privește China. Acum știm bine că China este foarte prezentă pe, prezentă pe tot teritoriul african. <clears throat> Acum ce se întâmplă? Într-adevăr, ehm, avem mare certitudine legată de politica externă americană și nu știm așadar ce se va întâmpla Nu știm dacă forța americană pentru Africa va mai lua, va juca un rol, dacă chinezii vor veni să înlocuiască aceste forțe. Este foarte dificil să preconizăm asta pentru că China are o idee de dezvoltare foarte diferită de cea a noastră europenilor. Ei au foarte clar interese economice de investiții pe care le promovează, în primul și în primul rând. Însă, China este totuși membru permanent al Consiliului de Securitate și este și ea interesată în problemele de securitate și din ce în ce mai mult se implică în acțiunile de menținere a păcii. Nu cred că chinezii vor evocoli pe americani, dar sunt un uh, actor important. Nu trebuie să-i subestimăm cât privește <laughs> Regatul Unit. O să-l rog pe colegul britanic să răspundă, pentru că este uh, și acesta un subiect aparte privește procesul de pace din Mali. Întrebarea care mi-a fost adresată în acest sens. Aș dori să mulțumesc pentru această întrebare, pentru că cred că chiar a pus punctul uh, pe ei. Într-adevăr, în procesul de pace pentru Mali există cel puțin o mare problemă, și anume Uh, că avem uh, un proces de pace foarte complex și multiform, pentru că e vorba de un proces care a fost semnat și de guvernul malian și de o platformă de mișcări uh, tuarege, care inițial era un guvern, dar apoi nu, și apoi au mai fost uh, semnat acordul și de către o altă grupare de toareci. În fine, deci toate aceste entități au semnat acest uh, acord. Uh, și s-a semnat acordul și cu ECOVAS, cu organizațiile islamice și cu țările G5 care participă la procesul de monitorizare a procesului de pace și, pe deasupra, și Algeria este implicată. Deci, ce observăm uh, în cadrul acestui proces de monitorizare? Observăm că există foarte multe voci uh, disonante. În Uniunea Europeană se investește mult, într-adevăr. La ultima ședință ne-am întâlnit uh, cu ministru, ministrul din Mali. Uh, am avut acces direct la acesta și am discutat chestiunile cheie din cadrul procesului de pace. Și anume, uh, faptul că există acum autorități de tranziție care reprezintă, bineînțeles, un pas înainte. Bineînțeles, vom avea și alegeri în curând, există continuare înfruntări între nord și sud care resping anumite uh, măsuri uh, și așa mai departe. Dar noi, uh, în calitatea noastră de mediatori, uh, pe care o împărtășim cu algerienii, pot să spun că trebuie să ne menținem neutralitatea și să nu fim înclinați către o parte sau alta. Deci Uniunea Europeană, într-adevăr, are un rol decisiv în sensul că își dorește ca medierea să fie una unică, este cea pe care acest principiu dorim să îl promovăm cu orice preț orice preț. Deci dorim să spunem că medierea trebuie să fie una unică și un alt principiu la care ținem foarte mult este cel legate de cine își însușește acest proces de pace și cine participă. Noi cumva am impus asta uh, și nu există încă un plan B. Pe de altă parte, părțile au semnat, dar cam fără tragere de inimă. Iar când vine vorba de leadership, aici Algeria este foarte activă deocamdată. Comitetul uh, de monitorizare este acum permanentizat, se întâlnește o dată pe lună și încearcă așadar cu această regularitate să impună cooperarea între părți. Dar noi noi uh, suntem copreședinți uh, și în grupul pentru dezvoltare. <coughs> În acest sens, uh, și vis-a-vis de poziția Algeriei, noi dorim cu orice preț ca să impunem principiul și conceptul de mediere unică. Apoi, deputatul german a pus o întrebare în legătură cu fondul fiduciar. O întrebare foarte interesantă. Dacă e să, întâlnim la, să ne gândim la, la geneza acestuia, el a fost creat inițial numai pentru Sahel și pentru dezvoltarea acestei regiuni. Este exact uh, motivul pentru care l-a fost creat și Garcia Margallo, ministrul spaniol, la vremea aceea a fost primul care a semnat garanția pentru crearea fondului fiduciar. Dar ce s-a întâmplat, de fapt? A, a, a izbucnit acea mare criză migratorie. Am avut acele imagini cu copiii morți pe plajă, groaznice imagini. Și a, fondul fiduciar înființat înainte de La Valeta a precedat uh, momentul în care Uniunea Europeană a trebuit într-adevăr să ia o măsură de urgență pentru că uh, este foarte clar că se confrunta și se confruntă cu o criză care poate să pună în uh, pericol propria existență. De atunci, ideea a fost să se constituie acest fond fiduciar pentru a combate cauzele profundele migrații și ne-am deturnat puțin atenția de la Sahel și ne-am concentrat uh, un pic mai mult pe Hornul Africii, punând acest accent. Și apoi avem o altă perspectivă, acea a Africii de Nord, care încă n-a fost abordat suficient. Deci am avut inițial planul inițial uh, pentru dezvoltare, mai ales a Sahelului care a fost, apoi a fost deturnat, deviat pentru a contracara problemele de migrație. Și acum ne găsim într-o fază în care problema migrației se găsește strâns legată de problema securității și a ocupării uh, unor teritorii. Dacă există vid de putere, dacă este vid de instituții ale statului, există terorism, migrație ilegală și trafic de droguri, care totdeauna au existat, dar acum sunt mult mai grave. Deci această insecuritate din nordul Mali acum coboară spre Mopti, centrul Mali, și de fapt destabilizează toată această țară, pentru că pacea din Malia Uh, din Mali, mă scuzați, termină direct pacea din Sahel. Deci, încă o dată, migrația și securitatea se găsesc uh, strâns legate ca și tematici. M-ați întrebat uh, sumele în joc. E vorba de 36 de proiecte cu 575 de milioane, adică s-au uh, cheltuit cam 60% deja din fondul fiduciar și la sfârșitul lui noiembrie, cred, vom avea un nou comitet operațional al fondului fiduciar, unde vom avea probabil de analizat mai multe programe, probabil mai orientate pe uh, dezvoltare, sperăm noi, dar migrația și securitatea rămână deosebit de importante și aici punem mare accent și ne punem mari speranțe în uh, activitatea G5, care de altfel este finanțată cu secretariatul său tocmai din acest fond. Cât privește China, cred că am răspuns deja la întrebare. La schimbările climatice nu vreau eu să dețin monopolul tuturor răspunsurilor. Rog pe colegul meu să răspundă. Și a treia observație în legătură cu Sahara Occidentală, cred că domnul președinte a pus uh, lucrurile la punct, dar în timpul mandatului meu a trebuit să dau răspuns uh, aceste ecuații Europa, Europa, Maghreb, Sahel. Avem 5, 5, 5, 5 țări în Maghreb, 5 țări în Sahel și țările europene. Este o ecuație complexă pe care continui să încerc să o rezolv, inclusiv în contactele mele ministeriale și altele de lungul misiunilor noastre încerc să văd ce se poate face pentru a structura acest dialog atât de complicat, pentru că avem întotdeauna fricțiunile dintre Maroc și Algeria care intervin. Trebuie să mergem încet, pas cu pas, pentru a clădi niște relații, dar e clar că Sahara Occidentală este altceva, nu face parte din mandatul meu, nu ne atingem de asta pentru că dacă ne băgăm mâna uh, în acest viespar, uh, nu știu ce se va întâmpla. Domnul Venta m-a întrebat ceva despre Sudanul de Sud. Nu face parte din mandatul meu, din funcția mea, dar m-ați întrebat uh, ceva despre refugiați și cum ați întrebat în spaniolă. Trec la limba spaniolă ca să pot să vă răspund direct. Da. Deci această tematică a refugiaților um, îmi permite să spun un lucru care nu este deseori menționat. Criza migratorie este foarte gravă. Este o criză cu puternic caracter umanitar și mă refer la ce se întâmplă în bazinul lacului Ciad. Niger traversează trei crize simultan. Criza provocată în Mali, în Libia, uh, de către Boko Haram ce, și ce se întâmplă cu Sudanul de Sud. Boko Haram mai cu seamă. Ceea ce au produs ei în această zonă, combinat cu criza umanitară, duce la o situație absolut catastrofală. Existau înainte schimburi comerciale foarte puternice, mai ales de vite între Ciad și Nigeria. Cunosc bine regiunea, m-am deplasat acolo și milioane de uh, persoane se deplasează în această regiune sau traversează aceste regiuni între Chad și uh, Nigeria. Însă aceste schimburi au încetat. Schimburi comerciale. Uh, problemele de alimentație sunt deosebite și Boko Haram, Haram a dus la o, o scaladare a incertitudinii în toată regiunea. Și Chad, care este o, o țară cu tradiție uh, războinică, este foarte prezată de o serie întreagă de mm, probleme legate de prezența unor forțe de menținere a păcii și militare din străinătate. Există și prezența europeană, 50 de milioane de euro care au fost alocați pentru aceste eforturi prin instrumentul de stabilitate. Deci avem acolo o mare problemă umanitară care mai devreme sau mai târziu s-ar putea să scape de sub control. Cât privește Sudanul de Sud, nu eu de asta mă ocup, există un alt trimis special, dar Chad, Chadul este o țară cheie, dar este și o țară foarte fragilă, care deține actualmente uh, președinția Uniunii Africane, dar și a G5. Și de ei depind foarte mult uh, Depinde foarte mult ce se va întâmpla cu planul strategic de investiții, ce se va întâmpla apoi cu uh, misiunea Berkan, franceză și comandantul Osma uh, de pildă, este foarte implicat în niște operațiuni militare de amploare. Deci Chad este, este o țară care se simte agresată, care uh, Um, care are o tradiție militară, îi place să intre în război uh, și pierderile au fost mari uh, militare, dar acum problemele sunt și de ordin umanitar și economic și s-ar putea și noi, prin ricoșeu, să fim vizează toate aceste lucruri. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule, preș- domnule ambasador, uh, Uh, cunoașteți foarte bine zona și ne-ați explicat uh, cum anume putem uh, depăși aceste provocări regionale. Paul, poți răspunde la întrebările care ți-au fost adresate, cea cu privire la schimbările climatice, poate cea cu Brexit-ul e prea problematică în momentul de față. Mulțumesc. În ceea ce privește schimbările climatice, Vă spuneam că statele din Sahel au creat un uh, sistem menit a le ajuta să facă față secetelor uh, ca, dezastroase care survin odată la 3-4 ani. Uh, de asemenea, sistemele acestea sunt menite a face față și inundațiilor care apar din când în când. Deci, sistemul există, dar Să nu uităm că deșertificarea are un uh, efect negativ asupra crescătorilor de animale. Aceștia se mută din ce în ce mai la sud și intră în conflict cu uh, persoane care își uh, duc existența cultivând plante. Am discutat în Niger cu câțiva ani în urmă cu un responsabil pentru uh, animale și acesta îmi spunea că agricultorii încep să cultive pășunile, bineînțeles, crescătorii de animale se Uh, plângeau, uh, se adresau uh, autorităților, autoritățile veneau, rezolvau problema aceasta locală pe termen scurt, dar conflictul acesta local urma să revină în anul următor. Deci, iată, conflictele acestea existau deja, dar dacă deșertificarea duce la deplasarea populațiilor spre sud, și știm foarte bun, bine că uh, schimbarea globală și deșertificarea au într-adevăr acest uh, efect. Uh, deci, situația aceasta destabilizează până la urmă zona. Modelul din Sahel era deja subminat de terorism, de problemele sociale, economice, uh, Uh, deci dacă problemele acestea existau în, în trecut, acum ele sunt exacerbate pe măsură ce apare și factorul acesta schimbare climatică care impune noi presiuni. Nu există încă un plan regional pentru schimbările climatice. Uh, sistemul uh, existent funcționează, într-adevăr, dar nu există niciun fel de idee generală cu privire la ce anume trebuie să facă statele din Sahel sau vestul Africii pentru a face față schimbărilor climatice. Iar tema aceasta ar trebui neapărat să fie pusă pe uh, ordinea zilei, cu atât mai mult cu cât se prea poate ca uh, politicile americane în zonă să uh, Um, fie din ce în ce mai slabe pe viitor. Deci se prea poate ca în contextul acesta Uniunea Europeană să uh, fie, să fie obligată uh, să înceapă un fel de parteneriat tehnic cu statele uh, respective pe tema schimbărilor climatice. În ceea ce privește politica britanică, domnul Tannock are dreptate când spune că e puțin probabil ca guvernul britanic să creeze un uh, acord uh, comercial propriu cu uh, statele din Sahel. Până în momentul de față, din în ceea ce privește uh, donațiile Regatului Unit pentru statele din Sahel, acestea erau uh, efectuate mai uh, degrabă prin intermediul unor ONG-uri vizibile la fața locului. Dar aceste organizații, chit că sunt funcționale, sunt vizibile la fața locului, nu au un program complex cu privire la dezvoltarea Sahelului. Deci, dacă Regatul Unit uh, părăsește Uniunea Europeană, uh, el va trebui să se uh, concentreze pe crearea unui instrument de cooperare la programele Uniunii Europene în Sahel. Să ne gândim la EUTM. Operațiunile europene cuprind o mulțime de soldați britanici soldații britanici vor putea continua să fie activi în zonă uh, și pe viitor, chiar dacă Regatul Unit nu va mai uh, face parte din Uniunea Europeană, dar trebuie să se creeze un instrument care să permită lucrul acesta. Uh, din câte știu eu, Norvegia participă la EUTM și participă la operațiunea Uniunii Europene în Uh, Republica Centrafricană, au existat și trupe din Georgia care participau la aceste misiuni europene, deci există posibilitatea ca Regatul Unit să se implice în aceste misiuni și pe viitor. Dacă Uniunea Europeană oricum oferă mm, susținere bugetară pentru statele din, uh, din Sahel, e clar că Regatul Unit nu ar avea niciun sens să vină cu propriile acorduri care să faciliteze transferul de asistență bugetară. Cu atât mai mult cu cât uh, Regatul Unit nu, este, nu are reprezentanță diplomatică în Burkina, Burkina Faso, nici în Ciad, va o mică prezență, da, o mică prezență inclusă în delegația Uniunii Europene. Există două, doi reprezentanți ai Regatului Unit în delegația Uniunii Europene în Ciad. Deci, revenind, există multe state din zonă în care Regatul Unit nu are reprezentanță diplomatică, prin urmare greu va fi să creeze o propriu, un propriu uh, Uh, program de susținere uh, bugetară. Uh, să nu uităm de asemenea că statele din Sahel sunt mai degrabă francofone, prezența Regatului Unit a fost cumva um, complementară s-ar putea discuta despre maniera în care Regatul Unit va putea pe viitor să participe la luarea de- deciziilor. Dar, um, în esență, misiunile Uniunii Europene în zonă, indiferent de natura lor, formare polițienească sau uh, formarea armatei, uh, susținerea oferită pentru dezvoltarea uh, rurală și dezvoltarea în general vor trebui să fie complementate pe viitor de către Regatul Unit într-o într manieră sau alta. Vă mulțumesc, iată, mă bucur să să aud că ești de acord cu mine și eu îmi doresc ca Regatul Unit să fie în continuare cât mai apropiat cu putință de toate misiunile PESC sau PESA. Și uh, um, să nu uităm că regiunea aceasta este una mare, um, are uh, necesități de finanțare și e clar că o asistență oferită în bilateral ar fi mult mai puțin eficientă decât o participare a Regatului Unit la misiunile Uniunii Europene. Iată, am, am avut o dezbatere foarte fructuoasă pe tema aceasta, am, prim, am uh, avut parte de niște prezentări foarte interesante. Îmi dau seama că în ultimii trei ani uh, lucrurile s-au schimbat de la scrierea raportului de către mine. Avem uh, G5, acum avem planuri regionale, dar în continuare regiunea Sahelului rămâne vulnerabilă. Uh, va continua să fie o provocare din punct de vedere al dezvoltării, asta în viitorul apropiat, uh, schimbările climatice, jihadismul, uh, Uh, acea autostradă a terorismului care merge din uh, Niger până în, uh, în sud, ei bine, to- toți acești factori cu siguranță vor rămâne unii pregnanți și ne vor ocupa atenția în viitor. Vă mulțumim foarte mult, stimați domni, pentru intervenții. Facem o pauză de un minut, timp în care îi voi preda președinției preedinia domnului Cucan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now we Bună ziua, doamnelor și domnilor! Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi și anume încheierea acordului economic și comercial cuprinzător între Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte știți că CETA a fost adoptată de către Consiliu și a fost semnată pe uh, 13 octombrie 2016 după o serie de uh, provocări care au apărut uh, din partea europeană. modelul CETA este un model uh, modern de acord comercial, are peste 1500 de pagini și împreună cu acordul de parteneriat strategic va uh, intensifica cooperarea economică și politică între Uniunea Europeană și uh, Canada. Acordul Parlamentului European este absolut necesar pentru punerea în aplicare a CETA, inclusiv a sistemului de soluționare a litigiilor. Uh, Bineînțeles, ratificarea va fi un, uh, următorul pas, ratificarea de către parlamentele naționale. AFET uh, creează un aviz pentru Comisia INTA pe tema aceasta. Va trebui să așteptăm uh, acordul uh, sau cererea de acord a Consiliului pentru a vedea dacă INTA rămâne comisia singura, comisie comededă pe fond sau dacă Comisia e o AFET uh, își va asuma și același rol. Îi dau cuvântul acum raportorului. Mulțumesc, uh, mă simt ca un cameleon, am trecut de la președinție la raportor, așa, în 5 minute. Într-adevăr, acordul acesta este important, este unul esențial, aproape că a adus într-o, în pragul unei crize Uniunea Europeană, dintr-o dată, o serie de parlamente regionale, uh, Parlamentul Valon, spre exemplu, au uh, acționat uh, periclitând uh, negocierile care au durut, durat șapte ani. Mă bucur că, iată, problemele s-au rezolvat. Am, a trebuit, am fost plin de emoții pentru a vedea cum, care va fi dezno, deznodământul. Acum trebuie să recunosc că nu prea știu care au fost pro, promisiunile făcute de către premierul belgian uh, către Parlamentul Valon, dar vom afla mai multe detalii, detalii în curând. Uh, dar uh, revenind la acord, 1598 de pagini, un acord cuprinzător, deci Iată, un mesaj pe care îl transmit uh, britanicilor, care consideră că acordurile acestea bilaterale pot fi renegociate peste noapte. Le spun că acest acord a fost uh, renegociat sau negociat în uh, șapte ani de zile. A fost o negociere deosebit de complicată. S-a negociat inclusiv sistemul acesta de jurisdicție în ceea ce privește investițiile, o Um, un sistem care uh, nu are nimic de a face cu ASTS, uh, acel tribunal de arbitraj pe care l-am tot discutat uh, în contextul TTIP-ului. Ei, situația din momentul de față este una nesigură, nu prea știm care va fi uh, viitorul comerțului mondial. Domnul Trump uh, a promis o neregociere, o renegociere a TTIP-ului, dar și a NAFTA. Iată, mă bucur că în această perioadă dificilă CETA a reușit să supraviețuiască obstacolului reprezentat de vetoul uh, Parlamentului Valon. Sper că va fi ratificat cât mai curând cu putință și va intra și că va intra anul viitor în uh, funcțiune așa o uh, mă rog, pe o perioadă de tranziție până la finalizarea raportului, procesului de ratificare. În orice caz, nouă nu ne revine decât responsabilitatea de a ne da acordul către Comisia INTA, Um, Canada este un stat partener al Uniunii Europene. Um, Canada este o democrație matură, are o economie la fel de matură. Sper că vom continua să comercializăm între noi, uh, cel puțin la fel de bine ca și în trecut. În uh, presa britanică am citit de curând că până la Brexit, uh, Regatul Unit va beneficia ca urmare a punerii în aplicare a CETA, de o creștere a comerțului bilateral cu Canada cu 20%. Iată, dată fiind uh, relația dintre Regatul Unit și Canada, dat fiind uh, trecutul colonial, uh, ar, ar fi păcat să nu putem beneficia despre, de avantajele acestui acord și pe viitor și după Brexit. Deci pe perioada negocierilor în ceea ce privește Brexitul va trebui să ne concentrăm pe maniera în care Regatul Unit va putea în continuare profita de pe urma acestui acord. Dar în orice caz, revenind la acord și Uniunea Europeană, e clar că acesta este un, acordul este unul benefic. Premierul canadian uh, a fost de curând uh, în Europa și el speriat că acordul va cădea în ultimul, în ultimul moment. Din fericire, lucrul acesta nu s-a, nu s-a întâmplat. Iată, aveți uh, proiectul meu de raport. Uh, putem să depunem amendamente până mâine uh, la ora 15. Nu cred sau nu știu că, că ar exista amendamente. Uh, da, în orice caz, nu, nu cred că cineva s-ar putea opune acestui uh, raport sau acestui acord. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. În numele PPE urmează domnul Milan Mon. Vă mulțumesc. Domnul Covacev este raportorul din umbră al PPE-ului, dar domnul Covacev nu a putut să ajungă la ședința noastră de astăzi, prin urmare mi-a cerut să iau cuvântul în uh, locul său. Am primit uh, comentariile sale și vă voi împărtăși uh, aspectele cele mai importante. Domnul uh, raportor din umbră sprijină, sau al nostru, sprijină proiectul de aviz al, uh, al domnului raportor, este de acord cu aco- cu avizul pozitiv acordat de către noi uh, acestui acord. Consideră că CETA este cel mai ambițios acord încheiat de Uniunea Europeană, a fost un acord negociat cu mare atenție timp de mult timp, este un acord echilibrat care va avea efecte pozitive asupra companiilor din Uniunea Europeană. Uh, din fericire, cu ajutorul acestui acord, uh, iată, dispar uh, taxele vamale. Odată cu aplicarea Uh, acestui acord uh, și ca urmare a eliminării taxelor vamale se vor putea economisi anual vreo 500 de milioane de euro în Uniunea Europeană. Acordul acesta va deschide noi piețe pentru uh, companiile europene care vor avea mai mari șanse de a participa până și la licitațiile publice din Canada. De asemenea, acordul conține uh, o serie de referiri cu privire la uh, demararea unui proces de recunoaștere a diplomelor uh, și a calificărilor profesionale în diverse sectoare și Iată, ca urmare a, acestui, a acestei uh, proceduri, lucrătorii europeni își vor putea găsi mai ușor un loc de muncă și dincolo de Atlantic. În plus, companiile europene, vă spuneam, vă spuneam pot participa la licitațiile publice, nu doar la nivel național în Canada, ci și la nivel uh, regional. În ceea ce privește serviciile de interes uh, general, uh, furnizarea de energie, furnizarea de, de apă, de asemenea transportul uh, ferovier, ei, în toate aceste domenii nu vor exista niciun fel de obstacole pentru companiile europene. Se, sunt protejate în același timp o serie de sectoare sensibile la nivel european, sunt protejate drepturile uh, cetățenilor, uh, de asemenea uh, drepturile sociale și mediul înconjurător. Colegul bulgar este deosebit de încântat, de asemenea că în cursul negocierilor Bulgaria a primit promisiunea de, din partea Canadei de renunțare a, la vizele pentru cetățenii bulgari și români, bineînțeles, până la, în decembrie 2017, sperăm. Iată, raportorul nostru din umbră sprijină raportul domnului Teanac. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru această intervenție. Urmează domnul Lopez în numele socialiștilor și democraților. Eu tomo la palabra în nombre... Vă mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în numele grupului meu politic și aș dori să explic care este poziția raportorului nostru din umbră, domnul Panțeri. Domnul Panțeri, din păcate, nu a putut să participe la această ședință. Cu toate acestea, aș dori să-i mulțumesc raportorului domnului Tano pentru munca sa și, în același timp, să precizeze că regretă faptul că nu, se, nu au, au putut să fie depuse amendamente, deci putem să acceptăm sau să refuzăm acest acord. Dumnealui consideră că eventual această normă ar trebui să fie modificată pe viitor pentru a nu mai avea asemenea proiecte de aviz cu o procedură simplificată. Nu există în legătură cu CETA o poziție clară a, din punct de vedere politic. Diferitele declarații pot fi interpretate în mod diferit. Este posibil să fie adoptat un acord care nu este foarte clar până la urmă. Știm cu toții că situația din Valonia s-a schimbat. Și situația din Valonia, de fapt, a, a avut un impact și asupra formei finale a acordului. Au fost discutate mai multe elemente compatibile și până la urmă cred că este vorba de un proiect de aviz pentru adoptarea unei uh, rezoluții a Parlamentului European. Vă mulțumesc, domnule Lopez, și acum în numele verzilor are cuvântul domnul Bușner, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu toții susținem o intensificare a schimburilor comerciale cu Canada, cu toții dorim la reducerea taxelor, tarifelor vamale, însă cred că trebuie să examinăm lucrurile cu o mai mare atenție. Mandatul Comisiei Europene de a negocia acorduri de liber schimb și competența Uniunii Europene de a încheia acorduri de liber schimb sunt prevăzute în articolul 207 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și până la urmă este vorba de acorduri comerciale însă, prin acest acord, are loc o implicare, o intervenție în structurile profunde ale statelor membre, în structurile democratice ale statelor membre. Și aș dori să vă aduc aminte că legislația, capacitatea de a adopta legi este îngrădită. prin faptul că se spune că, nu, că noile legi nu trebuie să devină obstacole nenecesare în fața uh, acestor uh, legături uh, comerciale. Și cuvântul nenecesar este interpretat diferit în lumea anglosaxonă sau față de interpretările um, de pe continent. Această normă reprezintă o intervenție în uh, sistemul legal juridic al statelor membre și aceste curți, aceste tribunale care urmează să se ocupe de rezolvarea litigiilor sunt mult uh, îndepărtate față de sistemul uh, judiciar care există în toate statele membre. Am văzut că firme cum este Bayer sau BASF au uh, contribuit uh, cu fonduri importante finanțând campania electorală a um, președintelui ales uh, Trump, ceea ce ne arată că aceste firme de fapt nu au nevoie de asemenea, asemenea mecanisme de soluționare a litigiilor. Deci susținem intensificarea legăturilor comerciale, nu suntem însă de acord cu aceste intervenții în modul uh, democratic de funcționare a statelor membre, deci vom vota împotriva acestui acord. Vă mulțumesc. Domnul Mauro Petricioana de la DigiTrade este alături de noi și dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că pot să ofer câteva clarificări în fața comisiei dumneavoastră. Nu o să mă lungesc prea mult. Mi se pare că raportorul a descris cu o mare claritate acest acord. Nu aș dori să mai spun nimic în legătură cu plus valoarea aduse de acesta. Însă, ce aș dori să spun este că deseori analizele noastre trebuie să se bazeze pe valoarea economică generală a acestui acord. Și dacă avem doar o asemenea abordare, atunci acordul nu este înțeles în uh, totalitate. Dacă, dacă ne gândim la impactul economic asupra Europei, atunci acesta nu ar fi prea mare. Însă v-aș încuraja să examinați uh, modul în care investițiile uh, vor fi stimulate în Europa și în uh, Canada și cred că din acest punct de vedere, întreprinderile mici și mijlocii au, vor avea un potențial foarte mare de creștere. Din punctul de vedere al procedurii, nu mai am nimic de, ad- de adăugat. Aș dori să spun că de la tratatul de la Lisabona, Intrarea în uh, vigoare provizorie este posibilă doar din momentul în care acest acord va fi adoptat și de Parlamentul European. Consiliul și-a dat deja acordul, însă intrarea în vigoare în mod uh, provizoriu va fi posibilă doar din momentul în care și Parlamentul European își dă consimțământul. O clarificare legată de diferitele interpretări a declarațiilor anexate acestui acord, care într-adevăr sunt într-un număr fără precedent. Ce s-a întâmplat? ce s-a întâmplat după discuțiile care au fost purtate nu doar cu regiunea Valonia, dar și cu discuțiile purtate cu alte state membre, este că acordul nu s-a schimbat. Însă o serie de clauze de revizuire care fac parte din acord vor intra în vigoare mai repede și Comisia Europeană a indicat în mod clar în ce direcție trebuie să se desfășoare această revizuire. revizuire. Și Canada și-a dat um, acordul uh, în legătură cu această direcție propusă, stabilită de Comisia Europeană în urma discuțiilor intense purtate în ultimele luni și uh, Comisia Europeană va lucra la dezvoltarea sistemului de, tribuna, de tribunale uh, care să rezolve litigiile în direcția convenită cu guvernul canadian și care s-a cristalizat după discuțiile purtate și cu statele membre ale Uniunii Europene. Regiunea Valonia poate apoi să ceară un aviz din partea Curții Europene de Justiție privind um, respectarea tratatelor Uniunii Europene de către noul sistem de soluționare a litigiilor. Mm, Comisia Europeană nu are nicio îndoială că uh, conformitatea este garantată și nu avem nicio problemă cu posibilitatea ca o regiune sau un stat membru să se adreseze Curții Europene de Justiție pentru a obține un aviz din acest punct de vedere. Deci este vorba de, un, de obținerea unui, unui aviz conform. Desigur, dacă Curtea Europeană de Justiție spune că acordul nu este compatibil cu tratatele Uniunii Europene, atunci Consiliul și uh, Parlamentul vor trebui să reacționeze în mod adecvat. Vă mulțumesc că aveți, uh, au dau acum cuvântul colegilor noștri. Primul care ia cuvântul este domnul Chelam. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am câteva observații de natură generală. Aș dori să-i mulțumesc în primul rând colegului nostru Tanuk pentru textul uh, bun pe care mi l-a prezentat. Este important să nu uităm că aceste asemenea acorduri sunt, uh, reflectă interesele Uniunii Europene. Tratatul CETA va aduce o, va aduce o contribuție importantă la crearea unor standarde transparente pe plan global pentru schimburile comerciale din secolul 21. Canada a fost un aliat strategic al Uniunii Europene în uh, ultimele decenii, un aliat pe scena politică internațională și sper că acordul CETA va fi util pentru a da o pondere mai mare relațiilor transatlantice în comparație cu relațiile transpacifice. Mă bucură faptul că a fost creat o curte judecătorească permanentă pentru soluționarea litigiilor cu un sistem de apel, cu posibilitatea de a avea un apel. Deci salut faptul că trei sau patru grupuri politice importante sprijină acest acord și aș dori să urez de asemenea succes domnului Tanoc și nouă tuturor. Domnul președinte, mai dorește altcineva să ia cuvântul? Văd că nu. Deci o să dau din nou cuvântul domnului Tenoc pentru a încheia această discuție. Nu știu, poate a, înțel, a existat o neînțelegere sau n-am, n-am înțeles eu bine lucrurile. Însă colegul socialist care a intervenit în numele domnului Panțeri și-a exprimat regretul pentru că nu a putut să a, depună amendamente la proiectul meu de, av- de aviz. Poate s-a referit la acordul a, uh, în sine proiectul meu, la proiectul meu de aviz se pot depune uh, amen, uh, amendamente, însă nu se poate modifica, nu pot fi amendamente la acordul pe care îl discutăm. Însă dacă doriți să adăugați ceva sau să modificați ceva la textul meu, uh, aștept cu nerăbdare orice propunere în acest sens. Vă mulțumesc! Înainte de a încheia acest punct de pe ordinea de zi, aș dori să vă aduc aminte că mâine la ora 12 este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Deci fiecare amendament posibil este de a nu ne da consimțământul. Vă mulțumesc foarte mult! Următorul punct de pe ordinea de zi trebuie să-l să începem la ora 17.30. Deci ne revedem peste 5 minute pentru că avem nevoie de cvor. Ladies and gentlemen, take your seat, we are going to proceed. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Începem. Ladies and gentlemen, let's continue our... Doamnelor și domnilor, haideți să continuăm ședința noastră. Punctul 6 de pe de zi, alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte. Așa cum știți, domnul Plenković a devenit prim-ministru al Croației, țara sa, fostul vicepreședinte, așadar, și acum trebuie să uh, îl locuim avem quorumul în sală, adică 18 membri din Parlamentul European. Stăm foarte bine la acest capitol, deci putem să procedăm la aceste alegeri. Acum vreau să vedem nominalizările. Domnul Galer cere cuvântul. Mulțumesc foarte mult în numele PPE. Spune domnul Galer, îl propun pe domnul Șuița pentru, doamna Șuița, mă scuzați, pentru poziția de vicepreședinte, dacă este aleasă, uh, vreau să vă spun că deci vrea să participe, însă este la München pentru că are o problemă la aeroport. Da, vă mulțumesc, dânsa ea întrunește toate cerințele pentru acest post, dar mă, vă întreb dacă mai sunt și alte nominalizări, se pare că nu. Deci, se pare că nimeni nu mai dorește să nominalizeze pe altcineva, deci doamna Șuița văd că întrunește uh, consensul. Aplauzele sunt evidente. O felicit doamna Șuița în absență. Ne vedem cu ea data viitoare când va putea să vină. Vă mulțumesc foarte mult, am terminat cu acest punct. Mergem la vot. Votăm raportul privind raportul anual referitor la drepturile omului și democrație în lume 2015 și politica UE în acest domeniu. Este un vot lung și complicat, deci vă rog mult să cooperați și vreau să îl întreb pe domnul Weidenholzer dacă vrea să-mi spună ceva. Domnul raportor, aveți un mesaj? Uh, nu vreau să răpesc prea mult timp, pentru că avem un vot îndelungat. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest raport. Mulțumim și noi. Contribuția dumneavoastră a fost foarte apreciată. Pregătiți-vă cartelele de vot. Acum, compromisul 19. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. <clears throat> Amendamentul 191 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 21 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 197 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, Împotriva. abțineri, adoptat. Amendamentul 207 pentru, împotrivă, abțineri, vreau să verificăm. Votăm 207, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și este respins. Două opt pentru împotrivă abțineri verificare. Haideți să verificăm. Votul s-a închis acum și s-a adoptat. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 221 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul, compro, amendamentul 222. Nu, vot pe părți, mă scuzați, spune președintele. La 222 votăm prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 223 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 224 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 231. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Douăsute treizeci și șapte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 248 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 31 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul, amendamentul 266 pentru, împotriva, abțineri, Adoptat. Amendamentul 270 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 271 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 32 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 275 pentru, împotriva, abțineri, Adoptat. Amendamentul 276 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 277 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromis, nu, amendamentul 278 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 284 pentru, împotriva, abțineri, respins. 285 pentru, împotriva, abțineri, respins. 286 pentru, Împotrivă? Abțineri? Aș vrea să verificăm. Verificăm la 286, vă rog, cu vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis. Scuze, a fost respins. Compromisul 34 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 293 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 294 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 295 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 296 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 297 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 298, respins. Amendamentul 299 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 300 pentru, împotriva abțineri, Adoptat. 301 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 301 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 303 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 304 pentru, Potrivă. abțineri, respins. 305 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 306 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 307 nu, 306. Vă rog. Verificăm cu vot electronic. Votul s-a închis acum. A fost respins. La limită. 307 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 303. 8, mă scuzați, pentru împotriva abțineri. Respins. 309 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 310 pentru, împotrivă, abțineri. Vreau să verificăm. Nu sunt sigur. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respins, într-adevăr. 311 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Foarte bine. Verificăm amendamentul 312. Votul s-a închis. Îmi pare rău, dar este respins. Data viitoare vă rog să fiți mai prudenți. Timpul ne presează. Compromisul 37. Nu. Amendamentul 313. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Vă verificăm electronic 313. Votul s-a deschis, votul s-a închis și e respins. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 38 pentru, împotrivă, abțineri. Mie mi se pare că e respins, dar vă rog, vom verifica cu votul electronic la 38. Compromisul 38. Am deschis votul. Votul s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 326 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 300 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 328 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 329 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 347 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 349 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 350. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 351. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 353. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 355 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 356 uh, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 358 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 300 61 pentru, împotriva abțineri, respins. Amendamentul 360 pentru, împotriva abțineri, respins. Amendamentul 359 pentru, împotriva abțineri, respins. Amendamentul 362 pentru, împotriva abțineri, respins. Amendamentul... A, nu, acum avem vot pe părți la amendamentul 363. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptată. Partea a doua. Pentru. La 363 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Avem amendamente de ștergere și identice 364, 65, 66 pentru împotrivă abțineri respinse. 367 pentru împotrivă abțineri respins. 368 pentru împotrivă abțineri. Nu știu. Haideți să verificăm la 368. Vă rog să verificăm cu votul electronic. Votul s-a deschis. Am închis votul. Respins. 369 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 370 pentru, împotriva, abțineri, nu știu, verificăm. 370. Vot electronic. Am închis votul. Și se adoptă <clears throat> compromisul 34, 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 385 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul... A, nu. Nu. Compromisul 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 406. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 407. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 408. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 409. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptată. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Compromisul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Nu? Verificare. Verificăm compromisul 44. Vot, Vote, vote is closed. Votul s-a închis. Și se adoptă compromisul 45 pentru, potrivă, abțineri. Vreau să verificăm. Vă mulțumesc. Votul s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 422 pentru, potriva, abțineri, respins. Poate fac eu greșel, dar nici dumneavoastră nu prea mai mă prea ajutați. Bun. Vreți să verificați 422? Votul s-a deschis. Votul e închis. Și se adoptă amendamentul 423 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 424 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 426, 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 426 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 427 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 429 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 430 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 431 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm cu vot electronic. 431. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și este respins. Amendamentul 432 pentru, împotriva, abțineri, respins. 433 pentru, împotriva, abțineri, verificăm din nou, verificăm 433. Votul s-a închis și este respins. Amendamentul 434 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 46 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 440 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 441 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 449, vot pe părți, prima parte, pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm prima parte de la 449. Vă rog frumos, deschis votul. Votul s-a închis și e respins. Respinsă. Partea a doua de la 449 pentru, împotrivă, Abțineri? Respinsă. Nu, nu mai verificăm. Compromisul... A, era o glumă. Compromisul 49 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Com compromisul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 51 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 463 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul, nu, Compromisul 53 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 469 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 470 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul La 471. Verificăm. Se pare că a fost respins. Am deschis votul. Votul s-a închis. Și este respins, într-adevăr. 472 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 473 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 54 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 477 pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că e respins, dar verificăm. 477. Vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis și este respins. Patru sute șaptezeci și opt. Intervenție din sală fără microfon. Charles, ce mi-ai spus? Mai bine îmi spuneai înainte să începem votul. Parcă nu prea e așa de gentleman ce spui tu. Da, da, da, nu aveți dreptate. Nicio problemă. 28 la 28. Bine, Charles. Am înregistrat votul, deci e ok. S-a adoptat, deci, din, cau- din mulțumită ție. 478 pentru împotriva abțineri. Votăm. Electronic verificăm 478. Votul s-a închis acum. <clears throat> Charles, cum votez de data asta? Domnul Charles da, Tannock răspunde fără microfon, nu putem să auzim. Bun, s-a respins compromisul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul Abonamentul 493 uh, pentru, împotrivă, abțineri. Aș zice că se adoptă, dar haideți să verificăm. Verificăm votul la amendamentul 493. Votul s-a deschis. Votul se închide, se adoptă. Amendamentul 498 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 499 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 500 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 501 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Haideți să verificăm. Am, votăm amendamentul 501. Votul s-a deschis și s-a închis. A fost respins. Amendamentul 502 pentru împotrivă abțineri se adoptă, mă rog, în rândul celor care au votat. Trecem la 505 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 507 pentru împotrivă abțineri respins. 508 pentru împotrivă, se adoptă. Compromisul 59, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 512, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 513, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm votul la amendamentul 513. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 514 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 515 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 519 pentru, 519 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 519, nu 90, cum am tot spus. Poate. Votul s-a închis. Se adoptă. Charles, ai votat împotrivă, da? Bine, în cazul ăsta se respinge. Trecem la 520. Amendamentul 520. Uh, președintele a decis ca votul domniei sale să fie acceptat. 520 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 520. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 521. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 522. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Nu? Atunci ridicați-vă mâinile. Eu am văzut că a fost respins. Verificăm electronic uh, votul la compromisul 61. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 62 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 63 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 548 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Amendamentul 548, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 549 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 550 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 551 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 64 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 65 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 66 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 567 și 568 identice pentru, împotriva, abțineri, respinse. Compromisul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Comprom compromisul 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 593 până la 598 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm votul la aceste amendamente. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Respinse. Amendamentul 599 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 600 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm electronic votul la amendamentul 600. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 601 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 602 pentru, împotrivă, respins. 603 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 604 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 605 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 606 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 607 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm votul la 607, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la 608 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 608. Votul s-a închis. S-a, a fost respins. 609 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 610 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis, acum s-a închis. Se adoptă, într-adevăr. 612 pentru, împotriva, abțineri, respins. 613 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 614 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 615 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 616 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 617 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 620 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 623 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 624 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Amendamentul 624, votul s-a închis, se adoptă. Compromisul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 628 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 631 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 637 pentru, împotrivă, abțineri, se respins. 638 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 638. Votul s-a închis. Se adoptă. 639 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 73 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Compromisul 73. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 656 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 665 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 665. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 666 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Nu? Verificăm votul la 666. Votul s-a închis. Respins. 667 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 668, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respins, respinsă. Nimeni, sau protestele nu sunt la fel de vehemente. Cealaltă parte nu mai este votată. 75 compromisul pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 675 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 676 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 677 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 687 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 687 verificăm electronic. Votul s-a deschis. S-a, închis, îmi cer scuze. Se adoptă, ok. Hai. ...688 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 708 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 09. 709 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 710 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, cred. 711 pentru, împotriva, abținerii se respinge. 714 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Nu? Foarte bine. Haideți să verificăm 714. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 715 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 716 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 717 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 718 pentru, împotriva abțineri respins. 719 pentru, împotriva abțineri respins. 720 pentru, împotriva abțineri respins. 721 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 730 pentru, împotriva abținerii. Respins. 731 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. 732 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 733 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 734 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 734. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 735 pentru, împotriva, abțineri, respins, cred. 736 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 737 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 78. Doriți să verificăm 737 foarte bine. Verificarea electronică la amendamentul 737. S-a închis votul. A fost respins. Ați avut dreptate. Compromisul 78 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 740 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 741 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Nu? Verificăm amendamentul 741. S-a închis votul. Respins. 742 pentru, împotriva, abțineri, aceeași majoritate se respinge. 743 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 744 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 745 pentru, împotriva abțineri se respinge, 746 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 747 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm 747. S-a închis votul. Charles Steinock va decide. Se adoptă, mulțumesc. 748 pentru, împotriva, abțineri, respins. Vedeți, Ah, cât de important puteți deveni dacă vă uitați cartela de vot. 749 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Vot pe părți la amendamentul 750. Prima parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, respinsă. 751 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 752 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 753 pentru, împotriva, abțineri, respins. 754 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 79 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 761 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să-l verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 761. Acum s-a închis votul. Respins. 763 pentru, împotriva, abțineri, respins. 762 pentru, împotriva, abțineri, respins. 765 pentru, împotriva, abțineri, respins. 767 pentru, împotriva abțineri respins. 771 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 777 pentru împotriva abțineri respins. 778 pentru împotriva abțineri respins. 779 pentru, împotriva, abțineri, respins. 780 pentru, împotriva, abțineri, respins. 781 pentru, împotriva, abțineri, respins. Doriți să verificăm amendamentul 781, verificare electronică la amendamentul 781. S-a închis votul. Ah, aștept niște scuze. Eu îmi cer scuze în fața dumneavoastră când greșesc, aștept același lucru. Oricum, 782 pentru intervenție fără microfon. Am cer scuze că n-am spus că vă pare rău. Haideți să continuăm votul. 782 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Îmi cer scuze. De, de trei ori îmi cer scuze. 783 pentru, împotriva, abțineri, respins. 784. Doriți să verificăm și 783? Da. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. ...784 pentru, împotriva abținerii, respins, 785 pentru, împotriva abținerii, respins, 786 pentru, împotriva abțineri, respins, 788 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. 789 pentru, împotriva abținerii. Haideți să verificăm amendamentul 789 pentru un vot electronic. S-a închis votul. Respins. 790 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă. 791 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 792 pentru, împotriva abțineri respins. Amendament pe părți la amendamentul 793. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri respinsă. Nu? Haideți să verificăm a doua parte a amendamentului 793. S-a închis votul. fost respinsă. 794 acum pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 81 uh, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 802 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 803 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 804 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 805 pentru, împotriva, abținerii respins. Amendamentele 806, 807 și 808 pentru, împotriva, abțineri, respinse. Compromisul 82 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 818, 19, 20, 22, 21 și 23 nu cu excepția 821 care a fost retras. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se resping. Amendamentul 823 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum urmează 824. Nu. Nu, amendamentul 839, 840, 841, 43 și 844 pentru, împotriva, abțineri, se resping. Nu? Eu de aici am văzut că a fost respinsă. Amendamentele 845, 846 și 47 pentru, împotrivă, abținerii. Haideți să verificăm printr-un vot electronic. S-a închis votul. A fost respinsă. Compromisul 83 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Compromisul 84 pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 854 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 855 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 85 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 86 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 861 pentru împotriva țineri se adoptă. 863 pentru împotriva țineri se adoptă. 864 pentru împotriva țineri se adoptă. 865 pentru împotriva țineri se adoptă. 866 pentru împotriva abținerii. Cred că trebuie să verificăm amendamentul 866. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 47. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 50. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 51 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 60. S-a închis votul. Îl întreb pe domnul Tenoc cum a votat. Deci se adoptă. Nu, este respins. Amendamentul 61 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm și amendamentul 61. Amendamentul 61 se corectează, domnul președinte. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 62. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva ținerii. se adoptă. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 82 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendament Compromisul 83 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 84 pentru împotriva abțineri se respinge. 85 pentru împotriva abțineri respins. 86 pentru împotriva abțineri se adoptă. 88 pentru, împotriva, abțineri, respins. 90 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 90. S-a închis votul. Respins. Nouăzeci și pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotriva, abțineri, respins. 93 pentru, împotriva, abțineri, respins. 94 pentru, împotriva, abțineri, respins. 95 pentru, împotriva, abțineri, respins. 97 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotriva abțineri respins, 103 pentru, împotriva abțineri respins, Vot pe părți acum la amendamentul 104, prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotriva abțineri se respinge. 105 pentru. Împotriva abțineri respins. 106 pentru. Împotriva abțineri respins. 107 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 111 pentru împotriva abținerii se respinge. Amendamentul 112 și 113 pentru împotriva abținerii se adoptă. Verificăm prin vot electronic aceste două amendamente. S-a închis votul se adoptă. 114 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 115 pentru, împotriva, abținerii respins. 116 pentru, împotriva, abținerii respins. 117 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 118 pentru, împotriva, abținerii respins. 119 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Uh, part 2 of amendment. Partea a doua de la amendamentul 121 pentru, împotriva abținerii, respinsă. Amendamentul 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri respins. 125 pentru, împotrivă, abțineri respins. 126 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 132 pentru,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 Vot pe părți la amendamentul 147, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri respinsă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Compromisul 16. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 158 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 161 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 162 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Compromisul 18. The vote Votul s-a închis. Se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt sigur. Verificăm electronic votul la 169.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 Haideți să verificăm. Amendamentul 16, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 17 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 18 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 22. Votul s-a deschis. se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru,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 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la voturile de la DV. No, no, objection, no objections to the block vote. Sunteți de acord să votăm în bloc? Văd că nu există obiecții, prin urmare supun la vot amendamentele DV3 până la DV15 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Vă mulțumesc mult! Tot vot în bloc pentru... Nu? Deci nu toată lumea este de acord, prin urmare votăm amendamentele pe rând. TV1 împotrivă. Ah, sorry, sorry, DV10. A, DV10 pentru împotrivă, abțineri, respins. Trecem la avizul de la FEM. FEM 10. No, no objections to the... Nu există obiecții la votul în bloc? Nu. Atunci votăm în bloc. Nu, trebuie să votăm pe rând. FEM 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. M13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. FEM 27, verificăm electronic. Se adoptă. FEM 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 31 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. FEM 32 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. FEM 38 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. FEM 45 pentru împotriva abțineri se adoptă, FEM 51 pentru împotriva abțineri se adoptă, FEM 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă, FEM 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă, FEM 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm votul la FEM 75. Votul s-a închis. Într-adevăr a fost respins. Trecem la un vot în bloc. 1 până la 91. Deci supun la vot următoarele amendamente. FEM 1 până la 91 pentru, împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Amendamentele au fost respinse. Trecem acum la votul electronic asupra proiectului de rezoluție astfel amendat. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Rezoluția a fost adoptată. Îl felicităm pe raportor. Vă mulțumesc foarte mult pentru această, pentru cooperare. E pentru prima dată când prezidez o sesiune de uh, vot. Ne vom reîntâlni la Strasburg pe 23 noiembrie și mai apoi la Bruxelles pe 29 noiembrie. Vă mulțumesc pentru participare. Ședința se suspendă.